ladies and gentlemen, we should start. Doamnelor și domnilor, vom începe reuniunea noastră, pentru că avem deja 10 minute întârziere. Din păcate, doar câțiva membri sunt prezenți, dar există multe întâlniri paralele. Envy și așa mai departe. Este păcat, datorită raportului extrem de important al domnului Stavrakakis, că nu suntem mai numeroși. Voi trece acum la limba germană. Die Ankündigung, dass diese Sitzung auch wieder im Internet übertragen wird. Întâi de toate, permiteți-mi să vă anunț că reuniunea este transmisă prin web streaming pe internet. Întâi de toate, doresc să aprobăm proiectul de ordine de zi. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi este adoptată. Atunci trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al reuniunii anterioare. Există intervenții? Nu pare să fie cazul. Nici aici. Atunci, permiteți-mi să salut un grup de vizitatori invitați de către domnul Stavrakakis și pe care îl văd Miguel de acum înainte, Așadar, bun venit delegație din Grecia la Comisia pentru Dezvoltare Regională. Președinta noastră, doamna uh, Hübner, nu se află încă printre noi. Iată de ce îmi revine această plăcută misiune de a vă ura bun venit. Dumna ei, în schimb, vă va face comunicările președintei și, așteptând-o, vom trece la punctul uh, 4 de pe ordinea de zi, raportul domnului George Stavrakakis, situația actuală și sinergiile viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale. De îndată îi dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta raportul în limba mea maternă. Dragi colegi, dragi invitați, Ideea dezvoltată în acest raport susține că susținerea sinergiilor între fondurile FEDER și celelalte fonduri structurale va contribui la consolidarea eficacității precum și aducerea unei valori adăugate la politica de coeziune. În același timp, solicităm susținerea acestor sinergii prin acțiuni din Fondul pentru Pescuit și din FEADER acțiunile finanțate de diversele fonduri ale politicii de coeziune ar trebui să fie concepute și puse în practică printr-o planificare comună integrată în așa fel încât fiecare acțiune să completeze în mod fericit rezultatele celorlalte proiecte și acțiuni. În acest fel vom evita încălecarea finanțărilor unei aceleași acțiuni prin diverse fonduri și în acest fel vom putea demultiplica rezultatele. Propunerea esențială a raportului meu, tocmai pentru a atinge acest obiectiv, este adoptarea unor reguli comune de gestiune și aplicare pentru FEDER, pentru Fondul de Coeziune Socială și pentru Fondul Social European. Toate acestea în cadrele generale ale politicii de coeziune. Regulile comune vor putea consolida eforturile de simplificare vor reduce rata de eroare și vor facilita accesul la aceste programe pentru micii operatori. În felul acesta, resursele vor fi mai bine absorbite. Stimați colegi, știu că nu avem mult timp la dispoziție și nu doresc să intru în detaliile tehnice ale raportului pe care deja uh, îl aveți în mână. Cred că cel mai constructiv ar fi să ascultăm observațiile dumneavoastră în marginea raportului și pentru a conchide aș dori să vă rog, în cazul în care doriți să introduceți amendamente, să țineți seama de faptul că vorbim doar de sinergii, tocmai pentru a evita formularea unor propuneri mai generale în ce privește viitorul politicii de coeziune. Acest lucru l-am urmărit și eu în redactarea raportului meu dar veți vedea că un raport specific va urma tocmai pe această temă. Vă mulțumesc! Ja, danke schön. Ein Danke dem Berichterstatter. Wir haben Mulțumesc, spune președintele. Domnul Kirilov solicită cuvântul. Thank you, Chairman. I'd like to congratulate my... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să-l felicit pe domnul Stavrakakis pentru efortul deosebit în reflecția dumnealui asupra felului în care putem ameliora sinergiile în fondul de coeziune. Proiectul de raport identifică în mod corect problemele actuale și perspectivele de viitor. Suntem cu toții de acord că scopul politicii de coeziune este de a susține statele membre și, în special, regiunile. Cu toate acestea, am observat că, de multe ori, managerii sunt confuzi și au dificultăți în a corecta implementarea acestor fonduri europene, pentru că există reguli diverse pe care ei nu mai știu să le respecte. Ori, dacă vom dispune de instrumente coordonate, atunci cu siguranță vom obține o mai bună coordonare și vom atinge simplificarea pe care ne-o dorim. Iată de ce susțin pe deplin concluziile și recomandările domnului Stavrakakis. Documentul uh, rezolvă mai multe probleme pe care noi le-am mai discutat în comisia noastră pentru perioada curentă majoritatea sunt foarte importante pentru beneficiari. Ele trebuiesc inserate într-un cadru legislativ adecvat pentru a armoniza aceste uh, reguli și proceduri comune pentru următoarea perioadă bugetară. Iar aceasta nu este doar o nevoie din experiența prezentă, ci mm, ea mai provine și din uh, nevoia de a ne atinge propriile obiective vizând strategia 2020. Poate că sunt aspecte care necesită reflexie mai profundă. Mă refer în special la instrumentele de inginerie financiară anumite aspecte nu pot fi măsurate în mod adecvat datorită stadiilor diferite de implementare a proiectelor. Folosirea unor noi proceduri care întârzie uh, disponibilitatea banilor pentru beneficiari în mod regretabil. Iată de ce noua propunere trebuie să se bazeze pe o evaluare extrem de uh, atentă a proiectelor în derulare în perioada prezentă. În general, doresc să revin asupra laudelor pentru că mi se pare un raport excelent și sunt sigură că și colegii uh, vor considera ca atare. Dankeschön, Herr Kirilov. Der nächste Redner ist Herr Taxera. Bitte schön. Mulțumesc, spune președintele, domnul Taxerer. Senhora Presidente, caros colegas, o relatório que hoje estamos aqui a apreciar. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl avem astăzi în față este extrem de important. Nu doar pentru că oferă o privire de ansamblu a situației actuale a diverselor fonduri structurale, ci și pentru că privește în viitor și își propune obținerea unor mai bune sinergii și a unei mai bune coordonări. Raportul este extrem de important nu doar pentru conținutul și obiectivele pe care le propune, ci și pentru momentul în care survine și oportunitatea pe care o deschide. În prezent discutăm perspectivele financiare pentru perioada de după 2013, iar toate aceste subiecte sunt de mare importanță în cadrul acestor negocieri. Cred că raportul ne oferă șansa de a face propuneri prin care să contribuim la ameliorarea eficacității fondurilor structurale și de coeziune. Și cred că acesta este scopul nostru. Doresc să-l felicit pe uh, domnul Stavrakakis pentru munca excelentă, dar și pentru timpul pe care l-a dedicat acestui raport. Subiectul fiind unul extrem de important. În calitate de raportor din umbră, aș dori să fac și câteva sugestii. Tocmai pentru a merge mai departe cu ceea ce s-a reușit prin raport. Întâi de toate, susțin un cadru strategic unic și o mai bună coordonare între fonduri. Aceasta este și propunerea uh, deja înaintată Comisiei Europene mm, printr-o scrisoare din partea uh, Comisiei noastre către comisarii um, pentru pescuit uh, și agricultura. În ce privește finanțarea, trebuie să ținem cont de criterii diferențiate, trebuie să explorăm alternative și să vedem care este potențialul acestor canale alternative de finanțare. În ce privește recomandările către Comisia Europeană, există unele pozitive. Bună oară! Criteriul de coeziune pentru um, fondurile uh, regionale de pescuit și de coeziune. E important ca toate acestea să se dezvolte la nivel regional, pentru că acolo sunt cel mai bine folosite. Apoi aș dori să ne uităm și la posibilitățile de um, finanțare între fonduri. Ar trebui de asemenea să avem întotdeauna o listă de priorități în funcție de sinergiile dintre fonduri și să încurajăm participarea cât mai largă a, a organizațiilor din societatea civilă. În ce privește uh, colaborarea și uh, ameliorarea sinergiilor, aș dori de asemenea să fac câteva sugestii. Mai întâi, cred că documentul trebuie să analizeze mai în detaliu valoarea adăugată de la nivel european, privind mai atent la coeziune în perspectivă. Și ar trebui să vedem uh, puțin lucrările lui Salvator Gariga în ce privește uh, bugetul pe perioada după 2013, pentru că el a spus că valoarea adăugată europeană, dincolo de reușitele naționale, constă în aceea că la nivel european nu trebuie să redistribuie banii în mod egal, ci să se concentreze pe regiunile care au cea mai mare nevoie de acești bani. Trebuie, prin urmare, să găsim reguli simplificatoare și să consolidăm principiul subsidiarității. Deoarece subsidiaritatea este un principiu care sporește sinergiile Apoi, obiectivele 2020 trebuie luate în considerare, ceea ce se și face în raport, dar poate că e nevoie și de o referință cât mai explicită la cadrul strategic comun, tocmai în perspectiva bugetară viitoare. Dată în plus, doresc să uh, subliniez că micile mele comentarii nu doresc decât să amelioreze Altminte, raportul fiind excelent, și recomandările din acestea sunt extrem, extrem de pozitive. Tocmai pentru a obține mai multă eficacitate, mai multă vizibilitate pentru politica de coeziune. Intenția, cum spuneați, este aceea de a crea sinergii. În Comisia noastră parlamentară, iar acest uh, raport cu siguranță va reuși acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, colegului. Știu că trebuie să înaintăm repede, pentru că urmează să vorbească domnul comisar peste câteva minute. Aveți cuvântul. Voi fi foarte scurt, domnule președinte în privința uh, muncii efectuate de domnul Stavrakakis la acest raport, aș dori să spun că raportul merge în sens, într-un sens bun în privința acestei politici de coeziune, însă Uh, ea urmează să aibă de suferit după mine și cred că este o eroare să discutăm despre acest raport atâta timp cât n-a avut loc discuția privitoare la concluziile raportului despre politica de coeziune. Nu am ajuns la nicio concluzie, nici la nivelul Comisiei, nici la nivelul Parlamentului, de aceea cred că această discuție este oarecum prematură. În privința acestui raport, aș avea totuși două obiecții de ridicat. Prima obiecție privește punctul 4 al raportului domnului Savrakakis, acolo unde se vorbește de o mai bună ierarhizare a priorităților, de o regrupare mai uh, rațională a resurselor naționale și europene. Însă acest lucru nu spune totuși mare lucru. Uh, riscăm să efectuăm uh, niște tăieturi după mine și acest lucru mă îngrijorează, domnule președinte, ca și uh, punctul din expunerea de motive unde se spune că Europa a ieșit deja din criză. Nu este și părerea mea. Și după mine Uh, mai avem uh, multe de făcut la uh, nivelul conturilor financiare. Deci, în perspectivă, trebuie să menținem și sancțiuni pentru acele țări care nu respectă pactul de dezvoltare și sunt sigur, aproape sigur, că toate aceste discuții deocamdată nu vor da niciun rezultat. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, domnul Sean Kelly nu-l văd, dar știu că este prezent în sală, aveți cuvântul. M-am ascuns, cum vedeți. Ne-ați cerut să fim scurți, voi fi foarte scurt. Îl felicit pe raportor pentru munca depusă, uh, mai ales uh, pentru că a știut să prindă uh, melodia timpului și strategia 2020 în acest raport. Uh, nu este cazul să simplificăm prea mult. Cred că acest lucru era deja prevăzut în strategia 2020, uh, simplificarea procedurilor administrative la toate nivelurile. Deci tot ceea ce ține de proceduri trebuie să facă obiectul unor planificări strategice, să facă obiectul examinării de către organele competente. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate pentru că ele contează, nu mecanismele și cred că acest lucru îl sugerează și raportorul în proiectul de raport și a reluat uh, ceea ce se spunea în strategia 2020. Sunt deci foarte satisfăcut de ceea ce s-a propus până acum. Vă mulțumesc, mulțumim. Voi răspunde foarte pe scurt la ceea ce s-a spus aici. La ultimul paragraf se vorbește despre integrarea fluxului subvențiilor. Este destul de revoluționar atunci când e vorba de uh, a se opri acest flux de subvenții, de vărsăminte, când e vorba de finanțări în condiții de criză. Eu cred că această revizuire a trebui făcută mai în profunzime. Eh, nu trebuie judecat la nivel de uh, regiuni și de diverse fonduri. Eh, al doilea pilon în cadrul politicii uh, regionale este privit uneori ca o birocrație separată care tinde să aibă proprii funcționari, propriile servicii și propriile reguli de cofinanțare. Toate aceste lucruri mi se par foarte interesante mai ales uh, pentru că coeziunea teritorială de care vorbim la nivel regional este considerată un cadrul integrării. Aș mai adăuga că săptămâna trecută uh, Consiliul de Probleme Generale uh, din Consiliul European s-a ocupat de aceste programe și au spus că mai curând ar trebui să ne hotărâm dacă nu e cazul să avem programe multifrontale. Poate că ar trebui să dezvoltăm această idee și nu sunt de acord ă, să spun că acest raport cade între cele două tendințe și ținând seama de ă, concluziile Consiliului de săptămâna trecută Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Țin să-l felicit pe raportor, care a știut să prindă în raport toate sugestiile care au fost făcute. Eram, am fost foarte bucuros uh, să văd că s-a dat dovadă de supleță și de coordonare mai mare între fonduri. De asemenea, s-a vorbit de activitățile unei uh, rețele transeuropene și uh, programului cadru pentru concurență și inovație. Este foarte bine să existe reguli comune de gestionare a fondurilor, pentru că constatăm totdeauna dezechilibre. în utilizarea fondurilor eu m-am oprit asupra punctului 14, unde se vorbește despre finanțările încrucișate și aici mm, consider că această normă ar trebui limitată. E drept că există obstacole, dar asta nu știu dacă duce neapărat la o micșorare sau la uh, o creștere a procentului de minus 10%. Și, în fine, o ultimă observație importantă și ea privește uh, parteneriatele. Aici, părerea mea este că atunci când elaborăm programe, trebuie să amintim de cerințele beneficiarilor uh, atâta timp cât uh, aspectul administrativ și gestionarea trebuie să fie cât mai simple pentru utilizator. Mulțumesc, mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, spune el domnul Savrakakis, și tuturor celor care au luat cuvântul. Uh, le mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Atât aveam de spus. Mulțumesc, spune doamna președintă. Această uh, intervenție marchează sfârșitul punctului 4 și singura decizie pe care o avem este să fixăm data depunerii amendamentelor. Vă propun 3 martie la ora 12, deci foarte puțin timp pentru amendamentele pe care ați dori să le depuneți, ca să putem vota la timp. Trecem acum la punctul următor al ordinei de zi, schimb de vederi cu comisarul Laslo Andor. Vă uh, urez bun venit în comisia noastră. Sunt foarte bucuroasă că ați putut veni să ne împărtășiți aici viziunea dumneavoastră asupra viitorului în privința politicii de coeziune și vă dau uh, cuvântul imediat, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă doamnelor și domnilor deputați. Vă sunt foarte recunoscător pentru prilejul pe care mi-l oferiți să discut cu dumneavoastră eh, cum eh, putem eh, mări coeziunea fondurilor structurale. Această politică trebuie să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm actualmente în privința mijloacelor financiare și voi începe prin a vă împărtăși eh, așteptările mele. Deși criza economică am lăsat-o în urmă, sunt multe state membre, aș zice chiar cele mai multe, eh, dintre statele membre care se confruntă încă cu provocări de ordin social. Există chiar riscul ca Eh, dacă revine o asemenea situație, mulți oameni să rămână fără slujbe, fără locuri de muncă și uh, ocuparea forței de muncă urmează să se dezvolte foarte puțin în următorii ani. Există eh, o provocare privitoare la calificarea forței de muncă. E nevoie de forță de muncă uh, cu înaltă calificare în timp ce uh, uh, va scădea cu 12 milioane uh, numărul celor disponibili. Avem din nou o problemă cu șomajul care atinge 21%. În Spania, de pildă, unde avem situația cea mai dramatică dintre toate, se ajunge la 40%. E nevoie să abordăm și problema sărăciei, pentru că 80 de milioane de oameni din Uniunea Europeană trăiesc sub pragul sărăciei și acest numărul lor a trecut cu, a crescut cu 3% față de anul 2005 și uh, aș putea să continui lista provocărilor cu care ne confruntăm despre ele se vorbește și în strategia 2020. E nevoie să maximizăm efectele politicilor noastre la nivel național, regional și local. Al doilea lucru pe care aș dori să-l subliniez privește gestionarea resurselor publice. Ă, câțiva ani de acum încolo vor fi greutăți, dar nu cred că trebuie să se abandoneze investițiile publice destinate să îmbunătățească pe termen lung coeziunea socială. Fără o uh, contribuție activă a politicilor publice și a fondurilor publice, nu vom putea realiza acest lucru. Resursele uh, există, uh, provocarea este să le folosim cât mai bine Uh, raportându-ne la cele două provocări uh, esențiale, acordând sprijinul uh, în acelor zone care au nevoie de ele și maximizând eficiența cheltuielilor din bani publici. Rămân convins că vom putea demonstra că propunerea noastră îndeplinește aceste condiții și vom reuși să menținem o politică de coeziune puternică. Am vorbit în mai multe ocazii despre orientările promovate de Comisie pentru a se putea atinge aceste obiective privitoare la coeziune uh, cuprinse în uh, strategia 2020 simplificarea, inovarea în domeniul finanțării și aș dori să vă asigur de întregul meu sprijin pentru atingerea acestor obiective. Domnilor și domnilor, în acest uh, timpul limitat care mi-a fost acordat, aș dori să mă uh, acces pe problemele fondului rilor sociale europene. Eu cred că o politică de coeziune trebuie să includă un fond robust social destinat uh, ocupării forței de muncă, educației și instrucției. În această privință, potențialul fondurilor sociale a fost demonstrat cu claritate. Aceste fonduri vor permite să uh, se ajungă la o coeziune superioară și vor avea un impact pozitiv joacă un rol important în procesul de uh, inovare și în îmbunătățirea guvernanței în ansamblu. Am spus deja de mai multe ori că o componentă cheie a politicii de coeziune este utilizarea acestor fonduri sociale, mai ales la nivel local. Actualmente ele au o dimensiune teritorială puternică și dați-mi voie să dau câteva exemple. Mai bine de două treimi din programele noastre identifică uh, și uh, implică parteneri regionali, de pildă în Polonia, în Austria, începând din 97, fondul social uh, european a sprijinit la nivel local procesele de mm, o, ocupare a forței de muncă și a adus îmbunătățiri unor inițiative la nivel local. Acțiunea de promovare a unor inițiative locale și a unor parteneriate pe plan local a înregistrat succese peste 900 de milioane de euro au fost implicați de multe ori la, în programe de nivel regional și local. Sunt de acord cu vederile exprimate de comisia dumneavoastră și credem că viitorul este constă mai ales în îmbunătățirea coeziunii uh, locării acestor fonduri pentru a putea fi coordonate mai bine la nivel european. Am mari așteptări de la potențialul existent pentru a defini mai clar problemele. Valoarea adăugată tot mai mare a fondurilor de coeziune va trebui să uh, constituie una din prioritățile viitorului. De asemenea, cred că intervenția acestor fonduri și regulile de eligibilitate uh, vor trebui să simplifice viața beneficiarilor. Apoi, dimensiunea teritorială a acestor fonduri trebuie să se bazeze pe o politică mai clară, trebuie să urmeze obiective mai clare uh, definite prin ceea ce se numește politica priorităților. O provocare uh, complexă cere intervenții complexe și raza de acțiune a acestor acțiuni trebuie să fie de natură să poată aduce îmbunătățiri efective uh, într-o manieră integrată. Dar eficiență înseamnă și o concentrare mai mare pe provocările cheie cu care se uh, confruntă statele europene, cu respectarea obiectivelor strategiei 2020 e importantă incluziunea socială și pentru promovarea angajării forței de muncă și capacității de utilizare a forței de muncă. Un lucru deosebit de important. În fine, e nevoie să promovăm o mai mare simplificare. Mi se spune deseori că uh, ar trebui să ne bazăm mai ales pe rezultate, nu pe rambursarea costurilor. Nu sunt de acord mm. pentru că introducerea unor rambursări simplificate are potențialul de a simplifica viața tuturor. În fine, uh, problema bugetului final. După mine, un aspect important este credibilitatea. Dacă aceste fonduri nu se vor alinia obiectivelor generale ale Uniunii, așa cum au fost ele definite în strategia 2020, mă îndoiesc de eficiența lor. Investind în resursele umane, în crearea de noi abilități um, atingând obiectivele propuse în strategia 2020, vom face mai credibile uh, alocarea acestor fonduri sociale. Nu există soluții prefabricate, dar uh, în ultimii 20 de ani procentul finanțărilor din aceste fonduri a scăzut cu 40% din, de la 40% în 93% la 20% a fost uh, influențat acest lucru de nevoile mari de investiții în infrastructură. Dar chiar dacă ne îndoim de fondurile de coeziune, procentul lor a scăzut. Sprijinul pentru dezvoltarea capitalului uman în Uniunea Europeană este sub semnul riscului atâta timp cât nu vom statua importanța și includerea uh, acestor obiective în politica de gestionare a fondurilor sociale. Comisarul care răspunde de aceste fonduri și uh, eu personal uh, mă gândesc la binele concetățenilor noștri și la necesitatea de a utiliza din plin aceste resurse, dotând aceste fonduri cu instrumentele și cu resursele necesare. S-a creat o nouă situație în ultima vreme și trebuie să-i răspundem cum se cuvine vine. Eu aștept cu nerăbdare să colaborez cu această comisie pe uh, această sarcină atât de importantă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul Elizabeth Shutter, spune doamna președintă. Hier begrüßen zu können und ähm, ich mache da gleich mal avem vom uh, publica, vom uh, face o expoziție privind Fondul Social European, o expunere. Și toată lumea, uh, toți cei care sunt familiarizați cu Fondul Social European, sunt rugați să participe pentru că tocmai s-a spus, este vorba de un instrument utilizabil pe plan local. Și mi-amintesc că tocmai aici Comisia uh, a trebuit să fie antrenată către planul local și Parlamentul este cel care a introdus în cadrul raportului cuvântul local. Uh, eu eram raportor și această comisie este cea care a adăugat termenul local în textul respectiv și îmi pare bine că lucrurile stau așa ca să nu trebuie să modificăm din acest punct de vedere. Nivelul local pentru fondul social este de cea mai mare importanță, deci se pune aici problema, să știm cum anume vom putea, pe de o parte, să avem un cadru comun criterii bugetare comune, iar pe de altă parte să realizăm niște abordări locale, cele prevăzute de fondul social. Vă rugăm să ne spuneți ce vă gândiți și ce intenționați să faceți pe viitor. O a doua problemă. E vorba de partea a doua din introducerea dumneavoastră, ceea ce nu e prea bine înțeles la Parlament. Dumneavoastră spuneți ne trebuie mai multe fonduri sociale. Nu numai mai mulți bani, dar o redistribuire în interiorul fondurilor. Ne-ați dat niște cifre foarte elocvente. Știm însă că domnul Han spune că n-ar dori să fie ceva forțat. Statele membre trebuie să ia această hotărâre. Știm că în cadrul fondurilor de coeziune există unele persoane care au subliniat intens acest lucru și au arătat că trebuie să se hotărască de la sine. Cum anume putem să ajungem la o sporire a intervențiilor fondului social pentru a face față provocărilor puse de, către, de criză și cum anume să luptăm împotriva sărăciei. Vă mulțumesc! cu cel, am urmărit cu cel mai mare interes uh, intervenția dumneavoastră, dar am să vă spun că sunt întru totul favorabile ideii ca fondul social să fie considerat ca un aliment uh, esențial, o piatră unghiulară a politicii uh, europene. Dar, pentru moment, fondul social, când e transpus în cadrul reuniunilor, deschide o vastă gamă de posibilități. Începem cu integrarea. Deținuților, transferarea lor pe piața muncii, dorința de a îmbunătăți pregătirea lor școlară, dorința de a ne ocupa de migranți, Aș vrea să știu care va fi prioritatea cheie pentru viitorul fond social pe care o susțineți dumneavoastră? O să vă interesați mai mult la integrare sau la pregătirea profesională? Aș dori să precizați acest lucru. A doua problemă. Practic, ar fi bine să existe o întrepătrundere între fondurile sociale și proiectele existente. Când uh, sunt proiecte finanțate cu pro, uh, fondurile FEDER, există puține posibilități de a le finanța împreună, pentru că aceste produse sunt extrem de costisitoare. Deci să vedem ce se poate face pentru perioada următoare și ce posibilități am avea. Ați vorbit de dificultățile create de situația financiară în unele regiuni, pe plan local, dar v-ați gândit să vă ocupați de faptul ca aceste proiecte să fie finanțate într-un mod diferit sau vor continua ca și până acum? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Aveți aici mulți adepți ai Fondului Social European, mulți partizani și e vorba de acoperirea ansamblului ramificărilor sociale și regionale. E vorba și de descentralizare, ca să nu se creeze din nou un anume stâlp. Dar eu am reținut faptul că dumneavoastră încercați să evaluați toată situația în mod echilibrat, uh, un nivel orizontal, astfel ca diferiți piloni să poată fi puși în contact și astfel în statele membre se vor putea face opțiuni proprii independent de ansamblu, de ecourile care vin din partea fondului social. De aceea, eu uh, sunt un adept al acestei atitudini și PPU o să vă susțină. Într-o dezbatere precedentă, tot în cadrul acestei comisii, s-a discutat problema ținând cont de liniile dumneavoastră directoare globale, cum se va putea mai bine să se facă în așa fel încât organele regionale să ducă o politică integrală? Ar trebui ca diferitele fonduri să contribuie la realizarea unui program unic și să verse aceste fonduri europene. Pentru moment există însă limitări și distinții am urmărit acest lucru în Consiliul privind probleme generale. S-a vorbit de o abordare multifonduri. Îmi place să se vorbească de acest lucru. Asta ne-ar permite să evităm o serie întreagă de încărcături administrative. Unele organe specifice care au fost create în cadrul FEDER uh, se ocupă unele de fondul agricol, altele de fondurile regionale. Această parcelizare e un lucru bun. În cadrul lui 2020, cum o să putem să suprimăm aceste obstacole? S-a pus deja această problemă. În sfârșit, ați afirmat că problema romilor este ceva care ne preocupă. Fondurile de care dispuneți nu au fost suficient exploatate. Cum ați putea să descurcați această problemă? Se poate face la nivel local, regional. Uh, e vorba de fondurile acordate țărilor respective și ar trebui să veghem în așa fel încât să există posibilități de locuință pentru aceste grupuri marginalizate. În lucrul acesta s-a hotărât, dar nu există niciun program care să fie adaptat situației. Sau sunt alăturea cu drumul, sau politica nu funcționează, sau nu știm ce să facem. Trebuie făcut un viraj brusc, un raport care să permită o abordare diferită. Vom face tot mai multe opțiuni și lucrul acesta ne va permite ca la nivel local și regional să Aș dori să știu care este situația, cum se prezintă ea și ce hotărâri se iau. Vă mulțumesc. Da, am să rog mai întâi pe comisar să ne răspundă la aceste întrebări. Da, mulțumesc că s-a... Uh, expoziția se organizează astăzi chiar acum în horurile Parlamentului. dacă proiectele pot fi susținute prin fondurile sociale europene, unele dintre aceste exemple, chiar și individuale, pot fi extrem, extrem de elocvente. Iată de ce am considerat oportun să organizăm o astfel de expoziție aici. Trebuie să avem un sentiment al ce se întâmplă în viața reală și să nu vorbim doar în abstract de cifre, de fonduri uh, și așa mai departe în prezentările noastre deși, firește, e nevoie de discuții în marginea politicilor și a cifrelor, pentru noi, acum cadrul de referință este strategia pentru 2020 și aceasta este politica ce uh, ne dă lista de priorități pentru întreaga perioadă care urmează. În etapa actuală, explorăm modalitatea cea mai bună de a atinge obiectivele 2020 și de a uh, contura strategiile cele mai adecvate pentru atingerea acestor uh, obiective, implicând, firește, cât mai mult uh, regiunile, societatea civilă, ONG-urile și așa mai departe. nu e un lucru de la sine înțeles, pentru că unele dintre obiectivele 2020 sunt în mod uh, evident uh, fixate la nivel național, însă responsabilitatea mea cheie, și anume pilonul um, inclusivității și, practic, Fondul Social European este construit pentru acest lucru, pentru a se adresa uh, problemelor ce țin de sărăcie, ocuparea forței de muncă și educație nu doar la nivel european, dar uh, și între o țară și alta trebuie să fim conștienți că diferențele de ocupare sunt imense. Și eforturile trebuiesc canalizate prin uh, fondurile sociale europene. FSE, FSE trebuie să se adreseze atât cererii cât și ofertei de uh, forță de muncă. Resursele, în mod cert, sunt foarte limitate, iar guvernele uh, dispun de uh, resurse extrem de limitate pentru a investi pe cont propriu și pentru a ameliora situația în ce privește ocuparea. Iată de ce cred că FSE nu poate fi, Fondul Social European nu poate fi orb la problemele regiunilor. Pentru că problemele se situează deseori încă la nivel și mai mic, la nivel de districte, de microregiuni. Și trebuie să avem capacitatea de coordonare chiar și la acest nivel. Cred cu tărie că o mai bună coordonare a fondurilor decât uh, cea pe care am avut-o până acum este esențială cadru strategic comun este important tocmai de aceea pentru obținerea acestei coordonări. Pentru noi toți este important să știm care dintre tipurile de fonduri nu sunt adaptate în funcție de uh, strategii și politici. Trebuie să cunoaștem care sunt beneficiarii și trebuie să fim în măsură să abordăm uh, oportunitățile de finanțare cu multă claritate și să știm fiecare fond cărui scop exact se adresează și în ce fel acoperim resursele necesare uh, pentru uh, dezvoltarea diverselor proiecte. Principalele priorități uh, pentru mine sunt, așa cum vă spuneam, cele din strategia 2020. Toată întrebarea este cum vom reuși acest lucru, cum vom găsi instrumentele adecvate pentru a face acest lucru. Din punctul meu de vedere, nu e de ajuns să spunem toate statele membre doresc să um, obțină rezultate pe aceste obiective 2020. Există multe provocări și extrem de variate. Unele se referă la piața forței de muncă. Acestea, practic, sunt comune tuturor statelor membre, cum ar fi uh, îmbătrânirea, sau neadaptarea competențelor profesionale. Acestea sunt subiecte, desigur, generale. Iar prin intermediul Fondului Social European trebuie să putem să ne adresăm la nivel orizontal, um, să avem în vedere posibilitățile de formare și să ne adresăm categoriei de populație care încă este activă în ciuda îmbătrânirii. Și dacă îmi permiteți, trebuie să vedem care sunt posibilitățile um, atât din punctul de vedere al cererii cât și al ofertei. Trebuie să reușim să mobilizăm minoritățile dacă apar discrepanțe Uh, mari în anumite regiuni sau microregiuni. În plus, față de aceste tematici generale, pe care trebuie să le abordăm orizontal, există și probleme specifice pentru diversele regiuni. Așa cum am menționat și înainte, cazul populației rome, care este o problemă tipică pentru anumite uh, regiuni dintr-un grup de țări deși e adevărat că problema astăzi a devenit una europeană și nu mai ține seama de frontiere. Aș dori de asemenea să subliniez că, din punctul meu de vedere, trebuie să dezvoltăm un regulament care nu doar să permită combinarea diverselor fonduri europene, ci să le poată combina pe acestea cu diverse alte resurse de finanțare. Nu doresc să repet aceleași lucruri, dar felul în care eu cred că Fondul Social European trebuie consolidat este o înțelegere mai bună din, de partea ofertanților și a beneficiarilor și posibilitatea de combinare a diferitelor surse de finanțare, inclusiv cele private sau băncile internaționale, cum este Banca Europeană pentru Investiții tocmai pentru a profita de toate posibilitățile financiare pentru a ne respecta obiectivele, în special cele din strategia 2020. În perspectiva financiară, Uniunea Europeană va avea resurse limitate. Iată de ce trebuie să găsim mijloacele de a conlucra cât mai bine, combinând diversele uh, surse de finanțare, în special încercând să colaborăm cu sectorul privat. Analizez încă diversele opțiuni în acest sens. Și mă refer inclusiv la um, finan- ingineria financiară. În luna octombrie am fost uh, la București în ce privește problema română și mai mulți miniștri uh, au fost asigurați că DG Ocupare se preocupă în mod constant de utilizarea adecvată a fondurilor sociale europene. Există obstacole, în special în ce privește posibilitatea de cofinanțare Um, sau capacitatea administrativă. Iată că toate aceste dificultăți trebuie tratate ca atare, încercând să selecționăm cele mai bune proiecte din țară, pentru că este adevărat că dacă nu există nicio accelerare a absorției fondurilor sociale uh, europene în România, uh, această țară riscă să piardă aceste fonduri. Domnul Nistelrooy, beneficiarii se adresează direct Comisiei Europene. Dacă uh, aceștia pot să o facă, de ce nu? Pot, există impulsuri uh, punctuale, cum este și planul Delta. Uh, ideea nu mi este străină, spune comisarul. Însă nu suntem aici pentru a vorbi în termeni concreți de alternative. Mulțumesc, spune doamna președinte. Uh, continuăm. Domnul Vlasec și apoi doamna Mănescu. Uh, uh, vă mulțumim că ați venit aici să discutați cu noi aceste probleme. Suntem cu siguranță de acord cu faptul că o prioritate o constituie menținerea ocupării forței de muncă și că intervențiile fondurilor sociale europene europene în acest sector nu ar trebui să fie compensatorii, ci proactive, ceea ce înseamnă că fondurile ar trebui să țină seama de adecvarea forței de muncă și de cerințele eh, de ordin general. Al doilea lucru, eh, aceste fonduri ar trebui să fie doar complementare altor intervenții de fonduri eh, pentru dezvoltare regională, totul în ideea de a se îmbunătăți infrastructura drepturile pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru a îmbunătăți climatul de afaceri. O întrebare, după dumneavoastră, cum s-ar putea combina fondul european de dezvoltare regională și fondurile sociale europene în proiectele care urmează. Mulțumesc, domnul Mănescu. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută. Sigur că atunci când vorbim de viitorul politicii de coeziune uh, și de următoarea perioadă de programare, trebuie să ne preocupe în primul rând eficientizarea acesteia în vederea stimulării creșterii economice, a ocupării forței de muncă, a competitivității economiei europene într-un mod sustenabil. Uh, și o uh, componentă foarte importantă a acesteia reprezintă incluziunea socială. Este o temă deosebit de importantă și foarte bine integrată în uh, politica regională și, așa cum spuneam și cu alte ocazii, implică mult mai mult decât doar crearea de locuri de muncă. Fondul Social European are cu siguranță un rol deosebit de important în atingerea obiectivelor strategiei 2020, care fără instrumentele uh, politicii regionale nu uh, poate fi implementată cu succes la nivel național, la nivel regional uh, sau la nivel local. Este foarte clar că Fondul Social European este un element cheie împotriva în, în lupta împotriva crizei economice, alături de Fondul European de Dezvoltare Regională și până acum s-a dovedit că aceste două uh, fonduri uh, au uh, lucrat foarte bine împreună și trebuie să continue să funcționeze împreună caracterul integrat orizontal al acestora fiind vital pentru succesul politicii de coeziune și pe viitor. Vorbeați de o mai bună coordonare a fondurilor și uh, vorbeați de uh, analize făcute de comisie cu privire la impactul, la eficiența uh, utilizării Fondului Social European în diferite, diferitele state membre. Și uh, pentru că ați făcut referire și la România, um, și la faptul că în România, în mod special la faptul că în România Fondul Social European și nu numai, în general fondurile structurale sunt uh, slab, să spunem, slab accesate, rata absorției este foarte mică. Ehm, aș vrea să vă întreb, domnule comisar, care sunt măsurile pe care dumneavoastră ehm, considerați că trebuie să le luați ehm, ca și comisie, măsuri concrete în cazul acestor state care sunt incapabile din punct de vedere administrativ, să spunem, să acceseze fondurile europene, pentru că nimeni nu-și dorește să piardă fonduri în următoarea perioadă de programare, și uh, dacă vedem în mod repetat că există state membre care au dificultăți în această privință, cred că trebuie să intervenim și uh, poate că uh, managementul direct ar fi una dintre soluții sau o variantă alături de alte, alte instrumente, instrumentele de inginerie financiară, eurobonduri sau variante ale acestora, în așa fel încât să putem să dăm posibilitatea acestor state să utilizeze fondurile și să prevenim pierderea acestora pentru următoarea perioadă de programare. Vă mulțumesc! Thank you. Dear colleagues, we now have five... Mulțumesc, dragi colegi. Avem cinci vorbitori înscriși și mai avem câteva minute. Vă rog să puneți întrebări foarte concis. Îmi cer scuze că trebuie să vă spun astfel, dar altfel nu ne rămâne timp pentru vot. Bună ziua, domnule comisar. Fondul uh, social uh, își propune să acompanieze pe termen lung pe cei care au nevoie, persoanele fragilizate și asta impune o abordare calitativă. Uh, fie că e vorba de construirea proiectului sau de rezultate și acest lucru contravine rezultatelor de care ne-ați vorbit. Creșterea va face în așa fel încât să existe locuri de muncă. Eu vă atrag atenția că realitatea este exact invers. Există creștere și nu există locuri de muncă. Al doilea lucru, nu trebuie să pierdem din vedere urgența de ordin social și dimensiunea umanitară, care este esențială. Ați insistat și asupra faptului că strategia globală are drept obiectiv să scoată milioane de europeni din sărăcie. Dar astăzi avem uh, de-a face cu un fenomen uh, de explozie a sărăciei. Care sunt, deci, mijloacele financiare pe care urmează să le mobilizați pentru a eradica sărăcia? Cum veți face pentru a pune presiune pe statele membre ca ele să-și respecte angajamentele? În fine, uh, am notat că ați spus uh, Uh, sărăcia este o risipă de resurse umane și aici uh, subînțelesul era că aceste persoane nu uh, muncesc, deci lupta împotriva sărăciei trebuie privită doar prin prisma capacității de angajare, de ocupare a acestei forțe de muncă. Deci, domnule comisar, uitați de existența unor lucrători săraci, a unor pensionari săraci, a unor persoane care se află într-o situație de precaritate, femei, minorități. Întrebarea este, trebuie să lărgim câmpul de acțiune a acestor fonduri? Pe de altă parte, dumneavoastră, noi ar trebui să încurajăm sinergia între fondurile de dezvoltare regională și celelalte fonduri structurale. Dar astăzi avem de face cu o explozie a prețurilor chiriilor, de pildă, uh, cu o criză uh, a energiei. De ce să nu punem la oaltă toate mijloacele pentru a spune a venit vremea să luptăm cu precaritatea energetică, pentru a controla sărăcia sau par, fără participarea colectivităților locale, uh, strategia pe care am elaborat-o trebuie să ducă la participarea tuturor, pentru că altfel comunitățile marginalizate, romii, trebuie să intervină și ei și întrebarea mea este, domnule comisar, cum o să asigurați participarea activă a acestor minorități? Cum veți garanta aceste măsuri de ordin financiar și pentru a se garanta o abordare orizontală în lupta împotriva sărăciei, pentru că astăzi este vital, ne aflăm într-un context de criză, vedem foarte bine acest lucru și este vital să putem garanta tuturor cetățenilor europeni eh, apărarea din partea sistemului public, eh, mai ales în teritoriile rurale și izolate. Vă mulțumesc! Eh, domnule comisar, nu vă pot acorda mai mult de trei minute pentru răspunsuri. Mai întâi uh, mă voi referi la ultima intervenție. Uh, lucrurile uh, formulate sunt foarte importante, dar nu vă pot răspunde într-un timp atât de scurt. Sigur că trebuie să ne concentrăm pe ambele obiective cuprinse în strategie și um, amintesc că s-a vorbit încă de la început de necesitatea de a face mai mult pentru includerea socială. Evident, e vorba de uh, diverse tipuri de proiecte și nu e vorba doar de instrumente financiare pe care le putem utiliza pentru a lupta cu anumite situații de precaritate. Uh, pe bună dreptate ați spus acest lucru, dar este uh, vorba și de ce formație asigurăm, mai ales tinerei generații uh, care se află într-o situație de precaritate. De privința pensiilor, de pildă, avem un alt document, uh, o carte verde uh, care ne călăuzește. Ce putem face nu este neapărat să dăm, să plătim pensii, asta nu intră în discuție, ci să dezvoltăm servicii sociale pentru uh, anumite pături uh, atinse de sărăcie, printre care pensionarii. Și trebuie deci să dezvoltăm capacitatea fondurilor sociale de a acționa în aceste direcții. În fine, sunt uh, pentru totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că situația este extrem de dramatică, mai ales în anumite regiuni care, uh, în care uh, încă mai este recesiune. De aceea trebuie să vorbim nu numai despre fondurile sociale, pentru că avem o situație critică și trebuie să privim și înspre fondurile uh, de ajustare pentru globalizare, <clears throat> care sunt cele mai relevante în context european. De asemenea, mm, lupta cu sărăcia și îmbunătățirea ocupării forței de muncă, coordonarea este un factor cheie. În prima uh, intervenție s-a vorbit despre infrastructuri. Aici este un exemplu de ce este nevoie de coordonare și în același timp nu pot intra acum într-o discuție privitoare la platforme teritoriale, dar există un context în care eh, toate aceste fonduri, poate chiar și altele, eh, pot interveni în regiuni sau în microregiuni unde șomajul e foarte ridicat, nu numai din lipsa competențelor, E vorba și de nivelul scăzut al infrastructurilor sau al uh, activității de antreprenoriat și, uh, sigur, noi trebuie să combatem sărăcia și excluderea. De asemenea, trebuie să menționăm și existența altor factori, altor elemente care trebuie avute în vedere pentru a putea realiza anumite progrese în lumina uh, obiectivelor strategiei 2020. Uh, revenind la România, cred că ceea ce Parlamentul și alte instituții europene pot să facă, să ajute să se facă, este identificarea problemelor. Uh, Comisia nu poate face prea mult pentru îmbunătățirea capacității administrative, care este defectuoasă în România, dar uh, și în Bulgaria uh, se află într-o situație foarte grea din acest punct de vedere și mai sunt și alte regiuni care ar avea nevoie de sprijin uh, în privința dezvoltării capacității administrative. Problema nu este asta, ar putea fi mm, dacă am identificat corect problemele, și uh, politicienii și ONG-urile pot veni aici în sprijinul uh, activității pentru mărirea includerii sociale. Trebuie să pornim de la educație uh, îmbunătățind uh, nivelul de frecventare al instituțiilor școlare, uh, luptând cu discriminarea și cu abandonarea sistemului școlar. Este Uh, un lucru care trebuie neapărat realizat. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Achis are cuvântul și un minut, uh, stimați colegi, v-aș ruga. Da, doamnă președinte, am să vorbesc foarte scurt. Am câteva întrebări de pus domnului comisar. Prima, cum vă explicați faptul că majoritatea lucrurilor de muncă create în Grecia pe baza fondurilor provenind de la fondul social au ajuns, au dus la niște contracte pe durată determinată cu niște drepturi destul de limitate pentru salariați. Exemplul menționat în legătură cu România este valabil și pentru Grecia. Există o absorbire limitată a fondurilor. Iar a doua întrebare pe care vreau să o pun domnului comisar se referă la pactul de competitivitate uh, din, în care, prin care noi înțelegem multe lucruri care va fi adoptat probabil pe 11 sau pe 20 martie. Acest pact pune problema competitivității țărilor Uniunii Europene și există o serie întreagă de măsuri care se referă la salarii. Dumneavoastră, pe partea dumneavoastră, aveți de gând să faceți ceva Uh, pe lângă sau împotriva ceea ce s-a prevăzut, pentru că știți că asta aduce foarte mult, ridică foarte multe probleme. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Ascultându-i pe diferiții colegi vorbind, îmi spun că politica de educație și cea socială se rezolvă la nivel european. Uneori mi se pare că există niște așteptări exagerate privind fondurile sociale. Vreți să mizați pe niște finanțări novatoare. Atunci trebuie echipat fondul social cu niște argumente solide. Ați vorbit de plus valoare europeană. Eu sunt raportor pentru al cincilea raport de coeziune și aș vrea să insist un pic asupra acestei idei de plus valoare. Când se vorbește de uh, renunțarea la școală, de sănătate, de dezvoltarea urbană, de uh, domiciliu urban, de cei fără domiciliu, noi avem 10 până la 20 de euro disponibil pe, eh, de, pe cap de locuitor pe an și vrem să acoperim toate aceste probleme. Eu mă întreb unde e plus valoarea europeană? Care e pârghia pe care putem apăsa, dată fiind uh, această sumă atât de mică, această sumă minimă. E bine că există, dar totuși putem să degajăm de aici o plusvaloare europeană ca măcar acești bani să nu se evapore și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această interesantă prezentare vreau să mă refer la câteva chestiuni. Aș dori să se menționeze rezultatele la care se referă domnul Stavrokakis în privința aplicării și utilizării fondurilor de coeziune, pentru că eh, am două întrebări de pus. Eh, mi se pare interesant ce s-a spus aici despre sărăcie și cred că ar fi corect să spunem că în Europa acum sunt mai mulți oameni sub pragul sărăciei decât erau în 2005. Dar cum putem oare să prezentăm publicului acest lucru și în același timp să uh, cheltuim mult mai multe fonduri pentru a combate sărăcia în afara Uniunii Europene. Aceasta este o chestiune la care aș vrea să aud un răspuns. Mm, de asemenea, s-a vorbit aici despre incluziunea socială, dar în Irlanda de Nord, de pildă, avem această situație și tratatul de la Lisabona nu a creat un mecanism. Putem să neutralizăm o parte din uh, fondurile destinate sportului pentru a rezolva probleme mai uh, urgente. Uh, Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Toți dorim să obținem rezultate, sunt convins de asta. Nivelurile regionale și locale au nevoie de o anume flexibilitate, de un efort de imaginație și de rezultate concrete. Eu vin dintr-o regiune ultraperiferică, unde rata șomajului este ridicată. Dar trebuie să spun că dimensiunea locală este modul cel mai bun de gestionare a fenomenului. Dacă implicăm prea multe nivele, nivele birocratice, atunci devine uh, foarte greu să luptăm împotriva șomajului. E foarte important ca la nivel local să poată fi gestionată ocuparea și educația. Dacă păstrăm asta la nivel local, înseamnă că putem continua să le gestionăm bine și să obținem rezultatele cele mai bune. Deci, pactul de creștere și stabilitate, fără aceste elemente, nu va fi decât un pact lipsit de substanță. Ală? Doriți să spuneți ceva? Nu. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, o să mă duc în Grecia săptămâna asta, deci voi avea mm, prilejul să văd exact cum funcționează sau ce nu funcționează. În privința eh, problemelor ridicate de domnul Angurakis, problema Uh, este că uh, în trecut s-a văzut că uh, nu s-au obținut rezultate sustenabile în privința creării de noi locuri de muncă și că nu e ușor de găsit soluții pentru că problemele nu se limitează la Grecia și de aceea Trebuie să ne gândim la formare, la uh, formare continuă, fără să considerăm că procesul poate fi încheiat vreodată. Dar trebuie și să uh, privim lucrurile în funcție de context în diverse spații. Dar, cum vă spuneam, săptămâna aceasta urmează să studiez mai bine la fața locului uh, lucrurile Eh, și ca să trec direct la ultima întrebare, în Portugalia am fost în decembrie și sunt de acord că majoritatea progreselor concrete nu se pot realiza numai pe plan local. Eh, totuși, de pildă, Portugala este, Portugalia este un exemplu bun că uh, procesul de învățământ profesional poate fi reformat pentru uh, a se putea de pildă angaja oameni cu dizabilități. Și asta lasă loc pentru utilizarea multor capacități ale guvernelor naționale uh, care trebuie să joace rolul în uh, proiectarea celor mai bune sisteme de politică de coeziune în privința pactului de competitivitate în care era evocat la prima întrebare. Am ajunge prea departe și aș sugera să așteptăm Consiliul European uh, care va discuta uh, această așa numită propunere germană sau franco-germană. În privința pactului de competitivitate, noi uh, am uh, cooptat deja anumite puncte în strategia 2020, altele uh, și-au făcut apariția în alte documente europene într-un mod mai constant pentru că este nevoie ca acest pact să fie îmbunătățit tot timpul. De pildă, cred că chestiunea uh, pensiilor, care este mai apropiată de portofoliul meu, uh, cere mai multă muncă și o muncă mai sofisticată și aș dori ca autorii acestui pact să uh, aprecieze abordarea din partea Comisiei. Vom mai vedea. Nu e, ne, nu e cazul să ne panicăm și aceste inițiative vor fi sortate uh, și vor fi examinate în cadrul unui efort colectiv în privința uh, unui unei abordări mai vaste și mai competente uh, a fondurilor pentru dezvoltare socială, da, sigur, așa este. Uh, urmează să abordăm, de pildă, chestiuni privitoare la educație. Există un hiat uh, concret între capacitatea de alimentare cu fonduri și necesitățile guvernărilor locale pentru a se trata problemele legate de sărăcie și de includerea socială. În mai multe state membre, aceste probleme sunt abordate pe plan local cu multă competență, dar e nevoie și de o abordare mai amplă fiindcă doar pe plan local nu uh, se pot atinge anumite obiective ca fără sprijinul Uniunii. Uh, nu pregătesc în curând o vizită în Italia, în Irlanda de Nord, uh, poate prin iunie. Dar sigur că înțeleg că acolo există provocări specifice și o situație socială și politică foarte complexă, provocări care impun un răspuns uh, care să cuprindă o gamă largă de politici și trebuie să ne gândim pe termen lung la aceste probleme, nu numai la situația din Irlanda de Nord. ci la tot ce abordează strategia 2020. Mulțumesc domnului comisar. Aș dori să vă mulțumesc în numele tuturor colegilor pentru schimbul de idei. Aș dori să se înțeleagă că suntem pregătiți să lucrăm foarte strâns uh, împreună cu Comisia, uh, mai ales în procesul discutării noilor reglementări și a noilor cadre strategice dar sperăm, de asemenea, că uh, vom avea și multe întâlniri cu uh, reprezentanții Comisiei pentru a ne putea coordona cât mai bine activitatea. Uh, mulțumim încă o dată și sperăm că veți mai veni să ne împărtășiți preocupările dumneavoastră. Vă mulțumim! Dear colleagues, now we are Dragi colegi, trecem la votare. Vă rog, întâi de toate, să verificați dacă cartelele dumneavoastră de vot funcționează. Can we put the cards into the system? Vă rog să inserați cartelele în sistem. Can we open? We are now checking whether the cards Acum verificăm cartelele de vot. Votul este deschis. Este un test, vă reamintesc. Doar 29 de cartele sunt în sistem. Ce înseamnă asta? Că suntem doar 29 de prezenți astăzi? Maybe just move here. We are only 31 for the vote, so please... Vă rog insistent să vă organizați în grupurile politice, așa încât să avem toate cartelele active. You can vote. We have the forum, so we are voting. Quorumul este întrunit, spune președinta. Trecem la vot. start when someone comes, they have to tell us. 32 and We have 32 people voting. 32 de cartele sunt active, ceea ce este o cifră mai degrabă scăzută. Vă rog să vă manifestați. În grupurile politice sunteți reprezentați, așa cum se cuvine? Ei bine, trecem la vot, spune președinta. Primul vot se referă la raportul Salvatore Carona. Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial. 89 de amendamente au fost introduse, s-au obținut amendamente de compromis și începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18. Există o, un amendament oral, așa că votăm așa cum a fost amendat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm, îmi pare rău, spunem președinta, la amendamentul 24, vot electronic de verificare. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu 32 pentru, 17 împotriva. Se uh, adoptă. 25 pentru, împotriva, abține, respins. 30 pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Și se respinge. 17 la 15. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 și este 16 la 16, egalitate perfectă, asta înseamnă că este respins, îmi pare rău. Compromisul 5, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 53, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 56, pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, Împotrivă. Verificare electronică la amendamentul 66. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 17 la 16. Trecem la amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Elemente lingvistice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că se adaptă, da. 80 pentru împotriva, abțineri, se adaptă. 81 pentru împotriva, abțineri, se adaptă. 82 pentru împotriva. Cred că este respins. Haideți totuși să verificăm electronic. Amendamentul 82, verificare electronică. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu pot să-mi dau seama, spune președinte, verificăm. O, votul electronic este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 19 la 15. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Amendament oral lingvistic. Cine este pentru? Împotrivă? pentru amendament <laughs> lingvistic, verificăm electronic. La amendamentul 86. Votul este deschis, acum închis. Și se adoptă cu 19 la 15. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică la amendamentul 87. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 17 la 15. 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final, vot electronic. Votul este acum deschis. Votul este închis. 32 pentru, 1 împotrivă. Se adoptă. Vă felicit, domnule raportor. Trecem la următorul vot. Raportul Oldrich Vlasac. Și aici au existat multe amendamente, 53, s-au obținut 5 compromisuri și începem votarea. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Este un vot pe părți. Îmi cer scuze, spun președinte. Amendamentul nou mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Totuși verificăm electronic amendamentul 9. Votul este deschis. to... 29 la 9. Votăm acum amendamentul 10 pe părți. Eh, votăm partea 1, prima parte. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțin, abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Absenții? Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru, potrivă, se adoptă. 14. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 cade, deci trecem la 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, Diana, da, am greșit ceva. Trebuie la, să ne întoarcem la amendamentul 18. Ce, la, ce trebuie să votăm acum? Nu, noi credem că e corect. Și acum trecem atunci la în privința amendamentului 20, cum a căzut 18, cer să fie pus la vot amendamentul 20. Pentru că 18 nu a fost adoptat. Atunci votăm amendamentul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La ce trecem acum? la compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Și verificăm votul pentru amendamentul 46. Se deschide votul. Se închide votul. Închidem votul. Este respins cu 19 la 15. Acum trecem la 47. Cine este pentru, împotrivă? Da, Marcus? Abțineri? Se adoptă. 48. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Ă, trebuie să verificăm, dar cred că se adoptă. Trebuie să verificăm totuși. Deci, Alencadec 48. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă 20 la 13. Aveați dreptate. Trecem acum la 49. Nu e nimeni împotriva unui amendament oral. Votăm, deci, cine pentru, cine împotrivă, împotrivă, cine este nimeni, deci se adoptă fără abțineri și acum ne mai rămas 50, cine este pentru amendamentul 50, împotrivă, e limpede că este respins. Trecem acum la votul final. Se deschide votul. Putem închide votul. Nu e nicio surpriză. Cu 33 la 1 a fost adoptat un rezultat deci foarte bun. Trecem acum la alt punct al ordinei de zi. Putem trece la vot. Mai avem și aici uh, uh compromise privitoare la raportul Sofie Oconi. Uh, piața unică, uh, deci compromisul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Să verificăm votul pentru amendamentul 1. Deschidem votul. Închidem votul. S-a respins cu 18 la 16. Trecem acum la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, care e un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, verificăm aici, la amendamentul 10, deschid votul. S-a închis votul. S-a adoptat cu 21 la 12. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Trecem la 18. De, nu, trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Cine este pentru amendamentul 35, împotrivă, cred că se respinge. Dacă nimeni nu cere să verificăm, trecem la amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru acest amendament oral? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 37. Cine este pentru? Cine este împotrivă? La 37 abțineri se respinge. 38. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 39. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Eh, vot pe părți. Avem trei părți partea 1 de la 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm aici partea a doua de la 46. Închidem votul. 21 la 13 se adoptă. Partea a treia Cine este pentru? Împotrivă? Nu știu ce fac socialiștii. Aici. Deci, repetăm, partea a treia de la amendamentul 46. Dragi colegi, vă rog să repetăm votul. Cine este pentru? Abține, împotrivă cine este și acum abținerile. Deci se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru... Se, se votează pe părți, vă rog. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a doua. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 53. Cine este pentru, ab împotrivă, abțineri, se, se respinge. 54, vă rog, pentru, împotrivă, se respinge. 55, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum. Deschid votul. Se închide votul. 33 la 1 se adoptă. Trecem acum la punctul 9 de pe agenda, care este mobilizarea fondurilor de solidaritate pentru inundații. Un singur vot avem aici, dragi colegi, cine este pentru vot electronic, vă rog. Deschid votul. Închid votul. A fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc pentru asta. Am încheiat votarea. Acum trecem la punctul 10. Un schimb de vederi cu directorul general Dilk Arner. Poate cineva să uh, ia legătura cu comisia, să vadă dacă uh, a venit. așteptăm acum sosirea directorului general, aș dori să folosesc prilejul pentru a vă face niște anunțuri. Uh, vă datorez două informații. Deci, prima întâlnire uh, pentru întâlnirea din Brazilia de 11, pe 11 februarie și informarea privitoare la rezultatele Consiliului ținut la Liej. la care au participat reprezentanții ai statelor membre și a Parlamentului European. Următoarea întrunire va avea loc pe 16 martie. Aș dori să propun să vi se trimită tuturor eh, o notă din partea noastră Eh, cu privire la discuții. Eu eh, am participat la aceste discuții, a fost invitat și Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am avut o discuție foarte rodnică și majoritatea statelor membre sprijină inițiativa noastră. S-a discutat mai mult e, eh, cum să colaborăm, nu dacă avem nevoie de condiționări, și ca de obicei comisia ne-a trimis o notă, deci o să vă înaintăm la rândul nostru. Și în fine, ultimul punct de la anunțurile președinției se leagă de strategia Uniunii pentru regiunea atlantică. Știți că coordonatorii au căzut de acord să aibă o discuție și o seamă de întrebări orale și niște rezoluții în, în timpul întâlnirilor de la Strasburg din uh, sesiunea din martie. Uh, proiectul acestei rezoluții uh, a fost redactat azi dimineață. S-a înaintat un amendament din partea grupului socialist. Aș dori să propun că, ca noi, în calitate de comisie, să uh, îi autorizăm pe coordonator să finalizeze proiectul ă, împreună cu coordonatorii ă, și pe urmă îl voi prezenta în numele Comisiei Plenarei și vom avea întrebări orale și o discuție la Strasburg. Deci, dacă vă aveți încredere în coordonatori, le încredințăm această sarcină de a finaliza uh, proiectul. Acestea ar fi anunțurile pe care le-am de făcut. Îl așteptăm pe directorul general. Mai avem câteva minute. Vorbește fără microfon, din păcate, de la masa prezidiului. Domnul Matula, ă, ați putea să vă susțineți intervenția mai devreme? Nu. ați putea vorbi acum, înainte de sosirea directorului general? Ă, domnul Matula, ă, materialul Începem acum cu punctul cu punctul 14 de pe agenda, pentru că nu a sosit încă domnul comisar. Este un punct foarte scurt. Privește o modificare a regulamentului Consiliului. Sigur că pot să fac o prezentare succintă, mai ales că avem în față o propunere de modificare a unui regulament foarte tehnică și tocmai de aceea consider că o pot face foarte succint. Este vorba de propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului numărul 1698 per 2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Este normal, absolut normal, ca după intrarea în vigoare a noului tratat, în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene, să aibă loc o serie de modificări pe, de, pe de o parte, dar și simplificări în ceea ce privește câteva mari uh, capitole. Și anume, în primul rând, alinierea la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și competențele pe care trebuie să le implementeze Comisia, astfel încât să avem condiții uniforme de punere în aplicare și în acest sector, deci cel al politicii de dezvoltare rurală. Un alt capitol la care se referă este cel privind reducerea numărului de rapoarte de sinteză și simplificarea conținutului acestora în monitorizarea strategică, adică simplificarea politicii agricole comune, iar numărul de rapoarte urmează să se reducă de la trei la două. Următorul, extinderea domeniului de aplicare a măsurii referitoare la grupurile de producători, atenție și nu numai la ultimile state aderate, ci și la grupul UE 15 și aici referirea se face la lactate și mai puțin la sectorul legume-fructe. Apoi urmează uh, referiri la facilitarea utilizării serviciilor de conciliere într-un mod mai personalizat. Este vorba de concilierea care se acordă spre dezvoltare rurală și spre fermieri. În al cincerea rând, caracteristici liniare continue și puncte de trecere. Aici este o discuție mai amplă legată de prevederile Natura 2000, și se caută să existe un echilibru mult mai solid între prevederile care stipulează, pe de o parte, dezvoltarea economică în zonele în care există rezervații Natura 2000 și cele care privesc limitările de investiții în aceste zone. Nu ultimul rând, monitorizarea cazurilor de nerespectare a ecocondiționalității și introducerea unui element stimulativ pentru măsurile care intră sub incidența articolului 43 din tratat. Este vorba de ajutorul care se poate acorda și în ce condiții. Comisia de Dezvoltare Regională, sigur că este, consider eu, de acord cu aceste modificări strict tehnice, care, repet, vine să așeze pe o nouă bază funcționarea în ansamblu a noului tratat, Uh, ne-am, permis să venim doar cu trei amendamente în această fază, care practic au exact rolul de a specifica mult mai clar trei domenii de activitate din cele pe care le-am prezentat și realizează, de fapt, un echilibru solid între nevoile legate de mediu și cele de economie. Uh, prima completare, deci mai mult completare, nu este vorba de altceva, este cea legată la consilierea în domeniul agricol, pentru că s-a investit și se investește atât de mult în ceea ce privește internetul de bandă largă, considerăm că la punctul în care se face referire la consiliere spre domeniul agricol, spre fermieri, să se completeze cu această consiliere online în domeniul informaticii, cu o platformă, de fapt, de consiliere online pentru agricultori, astfel încât am putea acoperi și zonele rurale cu fermieri în regiuni ultraperiferice și nu numai. Practic se folosește IT-ul, tehnologia informației, care, repet, prin toate modificările legate de banda largă, au pătruns și în zona rurală. O a doua completare se referă la acel echilibru absolut necesar între prevederile Natura 2000 și necesitățile de dezvoltare. Este de fapt doar vorba de a oferi mai multe informații în faza incipientă a proiectelor în aceste zone, tocmai pentru a evita evita costuri suplimentare și multe alte complicații care s-au văzut că apar din exemplele de bună practică ce au avut loc și evităm, de fapt, discrepanțe, derapaje care pot să aibă loc între în dispozi dispozițiile legate de mediu și de dezvoltare la nivel local. Și ultima completare, pentru că avem și dezbatem pe larg buna guvernanță și pe orizontală și pe orizontală guvernanța multilevel. De fapt, dorim ca în rețelele rurale naționale care apar ca o necesitate stringentă. Deci, în aceste rețele naționale rurale trebuie obligatoriu să fie implicați reprezentanți la nivel național, regional, dar și local. Considerăm că fără componenta, fără participare regională și locală, nu se poate să asigurăm o dezvoltare echilibrată în acest sens. Acestea ar fi foarte pe scurt uh, poziția pe care am vrut să o prezint în fața dumneavoastră și sigur așteptăm și eventuale discuții și probleme care se pot ridica. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, închis, domnul Angurakis, ar dori să ia cuvântul. Nu avem raportorul din umbră, nu este prezent astăzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că e vorba doar de chestiuni de ordin tehnic, e vorba și de chestiuni de ordin politic și aș dori uh, să-i pun domnului Matu la următoarea întrebare. Propunerea pe care o face privitoare la Natura 2000 va facilita oare lucrurile sau va face mai dificilă activitatea agricolă în aceste regiuni? Va ameliora sau va agrava măsurile de uh, protecție prevăzute de Natura 2000? Eu nu am înțeles foarte bine, aș avea nevoie de precizări. Euh, euh, aș dori să amintesc doar un singur aspect important care privește amendamentul 2. <coughs> Ni se poate garanta că mediul nu va fi ruda săracă a acestor amendamente. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, Iosif, uh, dacă ai dori uh, să răspunzi, mai este timp să se depună amendamente, dar poate dorește să răspundă colegul nostru încă de pe acum, domnul Matula. Că sunt binevenite și întrebările, pentru că se pot oferi răspunsuri. Legat de amendamentul care l-am adus, l-am propus pentru zona acoperită de Natura 2000, practic este doar următoarea completare și îmi, îmi permit să o prezint, acționând astfel, autoritățile locale și regionale ar trebui să stabilească un echilibru între dispozițiile legate de mediu și nevoile în materie de dezvoltare locală. Noi dorim să se facă o precizări importante în momentul zero, la startul unor proiecte. Pentru că s-a dovedit în proiectele derulate la nivel european că tocmai lipsa de informații, și accentuez asupra acestui aspect, lipsa de informații la startul proiectelor complică foarte mult derularea lor. Deci, amendamentul nu face referire la altceva decât la oferirea de informații suplimentare care pot ajuta ca nivelul investițional să nu crească datorită unor prevederi tocmai legate de problemele de mediu care n-au fost cunoscute la start. Deci asta este singura precizare. Și legat de a doua întrebare, nu cred că mediul rămâne rudă săracă în acest domeniu prin aceste modificări care se fac regulamentului în ansamblu și prin amendamentele aduse. Um, so I... yes, Madame uh, Deli. Doamna Deli. <coughs> Doamna președinte, în redactarea amendamentului numărul 2. Subliniați că doriți ca autoritățile regionale și locale să aibă dreptul să aleagă uh, între mm, păstrarea mediului și necesitățile locale. Aici apare un risc, un pericol important, pentru că e vorba de o alegere care se poate face în detrimentul mediului ambient. Și asta Uh, asupra acestui lucru vreau să vă atrag atenția. Mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că se va vota, se vor depune amendamente, dar sigur că este nevoie să mai discutăm și domnul Matula, sunt sigură, va rămâne cu totul deschis la discuții și comentarii. Mai dorește cineva să comenteze? Dacă nu, Singura decizie este să, uh, pe care o avem de luat este să hotărâm până când se vor putea uh, depune amendamentele. Vă propun 12 martie la prânz. Înțeleg că Dirk Gunnels are niște probleme uh, e pe drum între Comisie și Parlament ca să nu pierdem timpul, ne vom referi la alt aviz poate ar trebui să ne să sărim deci pentru punct, peste punctul 10 care e prezentarea domnului Aner și să trecem la 11 Uniunea pentru inovație. Am folosit acest aviz pentru a pregăti propunerea noastră. Uh, și mi se pare important să adaug că și părerea Comisiei ITRE este în acest sens în privința dimensiunii regionale a politicii de a implementării politicii de inovație la nivel local, ceea ce cred că este extrem de important ă, și că acesta este nivelul la care inovația uh, este schimbată între comunitatea cercetătorilor și a întreprinzătorilor locali și este uh, un schimb eficient. De aceea uh, cred că uh, avizul Comisiei ITRE merge chiar la nivelul esențial la care ar trebui abordată problema inovației, a infrastructurii și a capacității de implementare a inovației pentru dezvoltare. De aceea aș mai dori uh, să subliniez și că răspunderea uh, deciziilor la nivel uh, regional este autorităților locale. Mai subliniez și faptul că regiunile și comunitățile locale nu pot, dispune, pot să nu dispună uneori de uh, centre de cercetare, de universități, de instituții și nu trebuie să genereze neapărat uh, cunoaștere pentru a se dovedi inovative. Uh, uh absența unor asemenea centre de cercetare nu trebuie să împiedice difuzarea uh, inovației, am subliniat și importanța inovațiilor non-tehnologice. Cred că astăzi este de cea mai mare importanță la nivel regional și local difuzarea bunelor practici. De asemenea, fac referințe la discuțiile pe care le-am avut privitoare la politica de inovație și um, e vorba de capacitatea de a detecta inovatori adormiți uh, care nu se manifestă, încurajând uh, Comisia Europeană să dezvolte finanțarea unor instrumente uh, destinate să asigure un nivel sporit al inovației acestea sunt în linii mari lucrurile pe care doream să vi le împărtășesc. Dacă nu știu dacă raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Deci cine e pe lista de vorbitori? Doamna Schroeder? Poftiți abgebildet worden ist, aber ich bin trotzdem Shadow und ähm, ich kenne. Sunt uh, raportor din umbră. Originalul îmi convine, discuțiile purtate de comisie mi se par utile, dar îmi lipsește o abordare integrată pe care noi o cerem în alte cazuri. Adică E vorba de inovații regionale, perfect. Dar nu văd în ce sens această inovație trebuie examinată. Apoi îmi lipsește această abordare integrată. Care este valoarea adăugată europeană? Și aici ar fi multe de spus. Sunt elemente și regiuni care pot să creeze locuri de muncă și aceasta e într-un fel motorul transpunerii fondurilor structurale. Sigur, când folosim fondurile structurale, trebuie să, le, să o facem în contextul unei abordări integrate, astfel ca populația să le poată folosi în mod durabil. Acestea sunt punctele pe care eu le simt absente în acest raport destul de tehnic, care însă spune, da, sigur, trebuie făcute inovații, sunt și propuneri, dar nu sunt abordate problemele cheie, care nu pot fi evitate. Va fi important pentru FEDER cum anume trebuie să asigurăm organizarea, astfel încât să se ajungă la succesul obiectivelor pentru 2020. Asta am vrut să vă spun și să vă mulțumesc. Doriți să interveniți și dumneavoastră? O inovație este un termen uh, pertinent pentru, la toate nivelurile Uniunii. Și aceasta se referă și la comisie. Poate că ar trebui să vedem aici să examinăm cercetarea, dezvoltarea și tot, toate eforturile depuse de Uniune. Comisarul Queen, este poate mai interesat de aceste aspecte dezvoltarea socială, cercetarea și dezvoltarea sunt foarte difuzate la nivelul statelor membre, dar la, și statele membre și autoritățile locale au un rol important de jucat. Problema care ne opunem este cum anume să încurajăm acest lucru și cum să instituim mecanisme care să o permită. Există și instituții care ar putea să fie actori cheie importanți care să permită regiunilor să intervină. Vă mulțumesc. Domnul Gurakakis. Două mici observații doamnă președintă. Mai întâi, dacă ați vrea să explicați ce înțelegeți prin cercetare netehnologică. Eu sunt de acord, dar vreau să știu ce înțelegeți dumneavoastră exact prin asta. Pe de altă parte, am o obiecție mai generală de făcut sau vreau să lămuresc o problemă mai generală. Cred comisia noastră are drept scop să ajute regiunile în dezvoltarea lor și anume să atingă un grad mai înalt de dezvoltare. De aceea și există această comisie. Dar mi se pare că sprijinul acordat cercetării și tehnologiei în regiuni nu corespunde întru totul acestui obiectiv pe calea politicii de cercetare și dezvoltare se poate realiza un centru de excelență la un nivel foarte ridicat în unele regiuni care poate că nu au musai nevoie de acest lucru. Dar cum anume rezultatele cercetării și tehnologiei se vor putea lega de a, și să răspundă adevăratelor nevoi ale regiunilor, căci dezvoltarea cercetării și a tehnologiei nu duce în mod obligatoriu la dezvoltarea unei regiuni. Probabil că nici nu există răspuns la această întrebare și din două motive. Mai întâi, nu cred că Comisia și Uniunea și-au fixat drept obiectiv nevoile reale ale oamenilor muncii, dar în plus nu există nici legătură cu producția. Cercetarea în Grecia, de exemplu, se leagă de producție. În Franța însă există alte tipuri de legături. Dacă această problemă semnalată de mine nu se rezolvă, Poate că nu trebuie să vorbim de dezvoltarea de noi tehnologii, ci numai de utilizarea acestor tehnologii. Vă mulțumesc! Ca să răspund la aceste întrebări. Când, m a întrebat la început ce înseamnă o inovație non-tehnologică, și că nu puteți uh, presupune că orice regiune va dezvolta asemenea noi tehnologii și așa mai departe, e bine, eu încerc să spun următorul lucru. Cineva poate fi inovativ în felul în care oferă bună oară servicii publice, fără aportul noilor tehnologii. Uh, poți fi de asemenea inovativ în felul în care îți conduci propria întreprindere. Inovarea nu înseamnă în mod necesar cercetare pură sau tehnologie pură. Există exemple de regiuni extrem de uh, succes în întreaga Europa. Probabil în Finlanda veți găsi exemplele cele mai bune care nu au centre de cercetare, nu produc cunoaștere, dar sunt extrem, extrem de eficace în termen de inovare, în a face lucrurile în mod diferit. Și aceasta este tot inovare. Atragerea tinerilor bună oară, pentru a uh, rămâne și a se stabili în aceste regiuni. Iată la ce mă refer. Mă refer la inovare într-un sens larg și nu doar uh, acel 3% la care se referă cercetarea, ci pur și simplu inovare înseamnă pentru mine a răspunde în mod adecvat uh, nevoilor și așteptărilor oamenilor. Noi modalități de a aborda oricare dintre aceste aspecte, de a vedea în ce fel regiune pot fi mai eficace, fără, în mod necesar, să utilizeze noile tehnologii și cercetarea. La fel cum ați spus și dumneavoastră, aceasta este ideea unei inovări non-tehnologice. Stabilim tot astăzi data limită pentru introducerea amendamentelor. Din păcate, acest raport trebuie să fie unul foarte scurt, Trebuie să ținem seama de acest lucru. Termenul de depunere a amendamentelor va fi tot data de 3 martie la prânz, la orele 12. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Și anume un schimb de opinii cu domnul Dirk Anner, director general în cadrul Comisiei Europene, în ce privește politica regională. Vă urez bun venit și dorim să vă întrebăm în ce fel uh, politica regională contribuie la strategia Europa 2020 în special cu um, versiunea cea mai nouă a acestei strategii și cum vedeți, mai bine spus, din ajustarea uh, acestei uh, perioade actuale la strategie, în ce măsură suntem flexibili sau ce fel astăzi putem face ceva uh, în domeniul inovării, a incluziei sociale sau a combaterii sărăciei. dacă ați putea să ne oferiți informații cât mai practice, noi am apreciat foarte mult acest lucru. Mulțumesc, doamnă președintă! Bună seara tuturor și îmi cer mii de scuze pentru întârzierea cu care am venit. Însă mă aflam într-o masă rotundă, în marginea unui raport care a fost publicat în marginea uh, capitalului uman și aș dori uh, să vă ofer concluziile generale în termeni politici a acestui studiu, un studiu care se vrea la numeroși indicatori. Însă, dintr-un punct de vedere politic, se spune că regiunile, mai mult decât statele, determină succesul sau eșecul unei strategii pentru capitalul uman și determină până la 71% între diferențele de bogăție între regiuni. O strategie europeană bazată pe capitalul uman, așa cum este și Europa 2020, trebuie să se concentreze pe regiuni. În schimb, regiunile europene se pot prezenta în mod mai constructiv ca un partener primordial în politica de creștere a Uniunii Europene. Acest studiu care a fost confirmat și de un al doilea studiu independent, complet independent, în 130, uh, care a fost condus în 130, 130 de orașe europene, a arătat că dezvoltarea capitalului uman, în, capital de, uh, în dezvoltarea acestui capital uman, dimensiunea regională și locală este extrem, extrem de importantă. Aproape două treimi din competențele pe care oamenii le au astăzi sunt competențe dobândite la vârsta adultă. Aceasta este una dintre explicațiile pentru care contextul regional și mai vast uh, uh, contextul social regional, în acest context, relațiile între întreprinderi și lucrători sunt cruciale. Iar acest uh, element trebuie neapărat incorporat în uh, analizele noastre. Acum, dacă să revin la strategia Europa 2020, e limpede că capitalul uman și social ocupă o poziție extrem de importantă în cadrul strategiei pentru 2020. Prin urmare, tot ce ține de dezvoltarea capitalului uman vor fi uh, aspecte extrem de importante în viitor. Există firește și alte uh, argumente importante în acest context al strategiei pentru 2020, fie că e vorba de o mai bună incluziune socială sau inovarea, toate abordate din punctul de vedere al creșterii. Haideți să discutăm despre perioada actuală în cadrul strategiei 2020. O observație făcută după analiza anilor 2009 și 2010. Vă veți aminti că anii 2009 și 2010 au fost anii unei crize puternice. În 2008 am decis că va trebui să avem o contribuție majoră în măsura în care am putea avea o strategie pe termen lung ce privește coeziunea tocmai pentru a depăși criza. Cel al doilea pas a urmat în 2009, când am permis uh, prelungirea cu șase luni a uh, perioadei anterioare de finanțare, tocmai pentru ca uh, banii disponibili în perioada anterioară de finanțare să poată fi folosiți la maximum de către statele membre. Am încercat de asemenea să lansăm încă de la bază noua perioadă de finanțare și este foarte interesant de văzut cum după 2009 implementarea uh, politicii uh, pur și simplu uh, decolează. Este cazul în multe state membre și acest trend a continuat și în 2010. În 2010 am constatat o excelentă um, o excelentă folosire a acestor fonduri. Uh, ceea ce a însemnat uh, plăți intermediare și rambursări efectuate pe proiecte în niște proporții foarte promițătoare. De multe ori acestea se combinau cu schimbări, anumite schimbări în uh, programe am uh, fost în măsură să fim flexibili și să operăm modificările necesare. Încă de la începutul lui 2010 am văzut în ce fel uh, au apărut aceste modificări de program care includeau acțiuni în, tocmai în direcția obiectivelor 2020. Uh, și aș dori să vă dau un exemplu care poate e deja public sau dacă nu va deveni. E vorba despre eficiența energetică și măsurile luate în acest sens. Jumătate din statele membre sunt implicate, regiuni din jumătate din statele membre sunt implicate în uh, implementarea unor astfel de măsuri de eficiență energetică și am primit mesajul, uh, trebuie să verific că dacă este 100% corect, că în Franța practic, s-a atins deja acea limită de 4% maximum care putea fi folosit în această direcție. Însă se vede cu ochiul liber în ce fel uh, s-a ținut seama de noile posibilități pe care programele noastre le-au oferit. Multe regiuni, haideți să o spunem cât mai deschis și să fim mândri, multe regiuni aveau și înainte programe care respectau practic 100% obiective pe care noi azi le vedem sub umbrela 2020. Uh, Însă chiar și așa au făcut progrese. E adevărat, persistă cazuri și situații în care programele au rămas în urmă și unde, firește, va trebui să investim în următoarele câteva luni uh, mai multe eforturi pentru a mișca lucrurile. Dar, în linii mari, se pare că am fost în măsură să ne menținem promisiunea în ce privește propria noastră contribuție, de a combate criza și de a aborda ieșirea din criză prin programe cofinanțate sub umbrela politicii de coeziune. În al doilea rând, observăm în multe state membre și în multe regiuni modificări de programe care duc tot mai mult în direcția strategiei 2020. Permiteți-mi de asemenea să vă spun că, da, într-adevăr, există regiuni rămase în urmă, este adevărat, și deseori în discuțiile noastre trebuie să rezistăm tentației de a, a uh, merge mai degrabă spre zona concretă decât spre inovație este un element de care trebuie să ținem seama, însă impresia globală pentru anii 2009-2010, din punctul meu de vedere, este că perspectiva e una optimistă pozitivă. În ce privește perioada post-2013, trebuie să ținem seama de două aspecte extrem de importante. Întâi, ce putem face încă de pe acum pentru a pregăti proiecte, de a canaliza proiecte pentru uh, perioada după 2013. Ei bine, încă din această toamnă am dorit ca în regiunile care doresc să se angajeze pentru perioada următoare să discutăm deja în ce fel putem canaliza proiectele, în ce fel strategiile naționale sau regionale pot fi dezvoltate în direcții specifice. Așa încât atunci când vom ajunge la demarajul perioadei de finanțare odată cu 2014, să fim deja pregătiți. În ce privește mecanismele deja în funcțiune, cum este cel de ajustare, am ajuns la un punct în care multe dintre proiecte, dacă nu majoritatea, pentru perioada curentă, au fost uh, tratate prin sistemul uh, Jaspers și am dorit să utilizăm în continuare această posibilitate pentru a permite statelor membre să consulte programul Jaspers uh, și pentru următoarea perioadă. Vom încerca să vedem dacă există nevoi și la nivelul vechilor state membre, um, eventual să ajute la pregătirea și la canalizarea noilor proiecte. Dar aceste lucruri vor veni ad hoc. În al doilea rând, discutăm despre cadrul legal. Și introducerea, transpunerea, traducerea strategiei Europa 2020 în termeni legislativi. Principiile și ideile sunt la bază foarte simple. Prima idee este că Europa 2020, ca o viziune politică, este încă prea vastă, prea largă pentru a permite Uh, politici precise de investiții. Momentan încercăm să transpunem obiectivele largi ale Europa 2020 în arii și domenii prioritare de investiții în care statele membre și regiunile vor putea să-și aleagă propriile lor uh, priorități pentru următoarea perioadă de bugetare. Și am prefera ca fiecare să, ale, să aleagă un număr limitat de astfel de uh, priorități. Sigur, trebuie să permitem uh, flexibilitate pentru a uh, adapta proiectele regiunilor specifice și acest lucru va fi în continuare posibil. Iată însă care este situația la nivelul Uniunii Europene și odată ce vom încheia acest cadru, uh, sperăm ca în cea de-a doua jumătate a anului să vă putem prezenta uh, această prioritizare. Pentru uh, moment ne dăm ca termen toamna acestui an. Apoi, în următoarea perioadă, având în vedere acest cadru, să analizăm cu fiecare stat membru și ținând seama de regiunile din fiecare stat membru, care este situația concretă a fiecare țări, care sunt prioritățile în care această țară dorește să se investească. Uneori, aceste priorități uh, diferă de la o regiune la altă. În nordul Suediei, bunoare, aveți alte priorități de investiție decât în sudul Suediei, deci în cadrul chiar aceleași țări. Iată de ce e nevoie de flexibilitate, așa încât fiecare să își definească propriile priorități pe care vrește să și le asume. Cu cât programul este mai mare, cu atât uh, mai multe priorități vor putea fi incluse și în discuții cu statele membre va trebui să găsim un uh, echilibru adecvat pentru a stabili care este cea mai uh, bună pistă pentru fiecare stat. În acel moment vom încerca și să cădem de acord asupra felului în care vom măsura și monitoriza progresul uh, în implementarea respectivelor priorități și tot împreună cu fiecare stat membru vom încerca să vedem care, dacă mm, factorii de succes uh, sunt disponibili. Prefer această formulă. Uh, prefer această formulă, cele de condiționalitate și de condiții, pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce e important este experiența pe care am dobândit-o deja și uh, faptul că am văzut că există o serie întreagă de elemente care trebuie să fie prezente pentru a asigura succesul. Și vreau să dau un exemplu. Dacă aveți o investiție majoră în domeniul uh, mediului, de exemplu, epurarea apei, atunci trebuie să vă asigurați că odată ce investiția a fost făcută, ea va fi și folosită de populație. Și de acest lucru, pentru că acest lucru să se întâmple, e nevoie la sistem național de un sistem de uh, tarifare și ca un astfel de sistem să poată deveni funcțional. Sau, dacă aveți ca prioritate de investiție inovarea, trebuie cel puțin să dispuneți de o strategie de inovare pentru țara dumneavoastră sau pentru regiunea dumneavoastră. Și există câteva elemente care, în bună măsură, țin de bunul simț. Dar, dacă nu sunt toate uh, funcționale, nu se poate asigura succesul. Iată de ce aceste liste de factori esențiali trebuie stabilite pentru fiecare țară și pentru fiecare regiune, pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile necesare. Iar dacă constatăm vreun deficit, uh, trebuie să facem în așa fel încât uh, să asigurăm aceste condiții și nu să refuzăm investiția. Un alt capitol important, din punctul meu de vedere, în acest acord pe care va trebui să-l avem cu fiecare stat membru, este coordonarea prin care dorim să ne asigurăm că, dacă e să fim uh, onești, trebuie să asigurăm o mai bună coordonare decât în perioada actuală. Există două tipuri de activitate de coordonare. Unu, coordonarea între uh, instrumentele comunitare, dar și coordonare între instrumentele pentru comunitate și uh, instrumentele naționale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate dinainte și vor face parte din uh, contractul de parteneriat cu fiecare stat. Uh, din punctul meu de vedere, din partea Comisiei trebuie să existe un angajament la fel de ferm în ce privește rolul consultativ al Comisiei, ce poate face Comisia pentru a ajuta, pentru a, a pune în contact uh, diversele regiuni europene pentru că acestea să învețe unele de la altele. Există un număr important de uh, aspecte în care și Comisia se poate angaja în cadrul unui astfel de acord de parteneriat cu fiecare stat membru. Avantajul acestei abordări, comparativ cu o abordare în care încercăm să uh, punem toate lucrurile într-un regulament uh, general și rigid, trebuie să ne orientăm după specificul fiecarei țări și fiecarei regiuni, încercând să înțelegem cât mai bine pe cetățenii respectivelor uh, regiuni, încercând să vedem care sunt problemele specifice ale fiecăruia și să nu impunem scheme generale care nu sunt înțelese, firește, de cineva care se confruntă cu complet altceva. Toate acestea, desigur, trebuie să se întâmple într-un cadru legal care să ne ofere această posibilitate de acorduri de parteneriat cât mai specifice. Abia apoi, următorul pas, odată ce parteneriatul este semnat, este să ne referim la programe operaționale. Iar aici nu uh, întrevedem schimbări majore față de sistemul de funcționare al acestora în perioada curentă. Însă, după numeroase discuții pe care le-am avut cu reprezentanți ai regiunilor, cu statele membre, cu diversi colegi, dar chiar și cu dumneavoastră, mă întreb. Și pentru moment aceasta este o nedumerire personală. Mă întreb dacă suntem 100% uh, exact atunci când spunem când am abandonat în perioada curentă programele uh, multifond în beneficiul programelor uh, fondurilor unice. Când te afli într-o regiune și dorești dezvoltarea, îți dorești un program de dezvoltare care să poată aduce la oaltă, să canalizeze toate resursele posibile. Vreau doar să uh, vă uh, ofer și această uh, întrebare a mea, încercând să obțin o reacție din partea dumneavoastră. Însă am avut mai multe ecouri în această direcție și cu aceasta ajung la ultimul meu argument. În ce fel ne vom organiza munca în această ultimă rundă? Ei bine, întâi de toate, vom folosi următoarele săptămâni pentru a discuta încă o dată cu cei mai importanți parteneri și pentru a ne asigura că nu am uh, omis niciun element important din tot ce ține de simplificare. Ne vom întâlni din nou cu IMM-urile, ne vom întâlni din nou cu colegi din statele membre care lucrează în domeniu, colegi reprezentanți ai regiunilor, cu cei care lucrează în regiuni din partea autorității de management, pentru a ne asigura, repet, că nu am omis niciun aspect important. Vom încerca astfel să incorporăm în text toate aspectele importante. Încă lucrăm în grupul de lucru la nivel înalt și, ă, de asemenea, cu forța de intervenție ce privește condiționalitatea, acolo unde și dumneavoastră aveți reprezentare. Și discutăm cu colegii din statele membre ă, și cu Comitetul Regiunilor, încercând să clarificăm acest concept de condiționalitate și cât de departe uh, putem sau trebuie să mergem cu aplicarea acestui sistem. Iată starea de fapt. În luna iunie mă aștept, iar acest lucru nu este nou pentru noastră Uh, propunerea Comisiei pentru cadrul financiar și regulamentul nostru ar putea fi adoptat în iulie în cadrul Comisiei. Dar sper că acest lucru să fie posibil în termeni practici. În ce ne privește, vom fi gata la timp pentru a Uh, oferi uh, aceste documente în luna iulie. Apoi, în septembrie sau octombrie, vom începe uh, conlucrarea cu statele membre pe bază voluntară, pentru că încă nu s-a decis nimic la nivel de Parlament sau de Consiliu. Vom începe discuțiile cu regiunile pentru a vedea în ce fel, în termeni concreți, văd ei următoarea perioadă bugetară. Bineînțeles, totul în cadrele strategiei Europa 2020, pentru a ne asigura că de la o etapă cât mai timpurie a pregătirii proiectelor um, avem toate informațiile necesare. Odată ce regulamentele sunt adoptate, va fi nevoie de suficient timp pentru a pune în lucru procesele formale. Acum aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dirk, you will certainly get our reaction, and Lambert van Nistelrooy is the first to speak. Eh, da, vă invit să eh, luați cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit eh, aici, chiar dacă puțin mai târziu decât vă așteptam, să ne bucurăm. Aș vrea să mă leg de ceea ce spunea colegul Trevakakis. Și noi am dezbătut mai devreme uh, dacă este mai bine să lucrăm cu fonduri cu unică destinație. Și cred că ar trebui să regândim acest model, adică să avem fonduri pentru agricultură, pentru dezvoltare socială regională sau dacă ele aduc ceva, dacă nu au nicio performanță, Asta vroiam să văd. De asemenea, mai vreau să văd o dimensiune teritorială foarte limpede. În țara mea, noi avem o abordare regională și o abordare națională pentru anumite fonduri. E un alt tip de gândire și un alt tip de acțiune. Deci trebuie să avem uh, în curând niște schimbări mari care cred că sunt necesare pentru că uh, știm uh, în ce fel dezbat statele naționale. Vedem în România și în alte țări o abordare cu totul centralizată din partea statului. Dar strategia 2020 prevede alte lucruri și ea nu prea se poate aplica din cauza unei birocrații europene. Există rezoluția Parlamentului de acum două săptămâni care spune foarte limpede ă, avem de-a face cu o guvernanță foarte slabă, care utilizează instrumentele noastre ă, multilevel, ă, dar dacă nu vom utiliza o abordare decentralizate, înseamnă că ne vom rata obiectivele. Deci, după mine, e nevoie de o aliniere mai fermă pe orizontală, nu să rămânem neapărat la nivelul regiunii, orașului și așa mai departe. Ideea de a stabili un acord prin care statele să Uh, declare de la bun început rolul diverselor unități teritoriale. Este un lucru foarte necesar. Al doilea lucru, uh, și mă bucur într-adevăr că dumneavoastră uh, ați evocat aceste lucruri și v-ați referit și la textul Consiliului de săptămâna trecută, un lucru cu totul pozitiv. Poate că trebuie să ne gândim cum în acest an 2011 în care gândim uh, noi reglementări uh, și ne gândim numai până în 2012, atunci nu vom constata prea mari schimbări în uh, programe, pentru că ce privește Olanda, de pildă, anumite fonduri au fost deja angrenate în programe, deci nu avem spațiu de manevră prea mare și nu trebuie să ne așteptăm la lucruri prea importante. Un alt lucru ar mai fi chestiunea dacă aveți uh, acest sistem, putem să spunem, uh, pot exista țări care obțin rezultate și altele care nu uh, obțin rezultate bune. Unii Dumneavoastră credeți că se poate ajusta această situație pe parcursul uh, anului următor? Nu sunteți oare prea optimist? Pentru că, uh, presupunând că fiecare înțelege bine ceea ce se întâmplă, poate că uh, ne puteți informa că o reglementare adoptată în 2012 va fi aplicată în 2012 și Parlamentul, menținându-și propriul rol, te, chiar dacă o seamă de lucruri sunt deja implementate, pot oricând apărea schimbări în mersul lucrurilor privitoare la reglementările în curs. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Ramona Mănescu. domnule Anăr, trebuie să, să spun că vă admir optimismul. Vă admir optimismul, deși nu pot să-l împărtășesc având în vedere situația existentă, uh, atât în statele din zona euro, cât și în statele din, uh, din zona non-euro. Pentru că pentru, pentru perioada 2007-2013, așa cum știm, în cele 27 de state membre au fost alocate 270 de miliarde de euro, iar până în acest moment, și suntem în 2011, avem 134 de miliarde de euro încă neutilizați. Uh, absorpția fiind mai mică și a scăzut uh, progresiv decât în perioada de programare precedentă. Dacă în trecut poate că ne-am putut permite, uh, Uniunea Europeană și-a putut permite să gestioneze fondurile fără a acorda o atenție prea mare aspectelor macroeconomice, cred că în momentul de față în care avem sunt multe state uh, membre care au probleme uh, și se confruntă cu, uh, cu dificultăți majore. Cred că nu ne mai putem permite luxul acesta. Trebuie să acordăm o atenție mai, mai mare aspectelor macroeconomice. Sigur că la nivel uh, politic, la nivel declarativ, suntem cu toții de acord că obiectivele strategiei 2020, îndeplinirea uh, obiectivelor, uh, mm, eu știu, sunt, este foarte importantă, că politica de coeziune joacă un rol foarte important, Însă trecând de, de nivelul acesta politic și de nivelul declarativ, sigur că este nevoie să luăm și ceva măsuri. Altminteri nu o să avem uh, rezultatele dorite. Uh, am spus mereu și Comisia și noi, Parlamentul, spune mereu că um, fără aplicarea guvernanței pe mai multe niveluri și implicarea autorităților locale și regionale, ca parteneri egali, atât în etapa prelegislativă cât și în cea de implementare, uh, nu vom putea să, să implementăm cu succes strategia 2020. Dar nu este suficient să fim de acord. Uh, trebuie să și facem ceva, așa cum am spus, și pentru că eu prefer măsurile concrete, am să vă pun două întrebări și sper ca uh, dumneavoastră și Comisia să, să vină cu, cu răspunsuri în acest sens. Uh, aș dori să știu când Comisia se poate angaja să elaboreze un ghid pentru autoritățile locale și regionale care să cuprindă elementele de bază ale guvernanței uh, pe mai multe niveluri și modalitatea de punere efectivă în uh, practică a acestui concept, pentru că un astfel de ghid este un instrument deosebit de util și nu numai că util, este necesar autorităților locale și regionale și fără acest ghid suntem degeaba de acord dacă nu uh, îl avem. Și a doua întrebare se referă la programul Erasmus pentru autoritățile locale și regionale, cu care tot așa suntem de acord, însă nu, nu se întâmplă nimic și este regretabil. Uh, atât eu cât și colegii mei am ridicat această problemă în nenumărate rânduri, fie că vorbim despre amendamentele depuse, fie că vorbim despre rapoarte ale uh, Parlamentului, de întrebări adresate Comisiei. Uh, de fiecare dată am primit același răspuns pozitiv, ceea ce ne bucură, dar nu am primit răspunsul care, pe care îl doream, și anume ce face Comisia, ce dorește să facă Comisia în uh, această problemă, în uh, cazul uh, programului Erasmus pentru autoritățile locale și regionale, care este extrem de util și este un sprijin real în, exact în momentul acesta când autoritățile locale și regionale au nevoie de asistență tehnică și de mărirea capacității administrative. Mulțumesc! Dragi colegi, uh, dacă aveți intervenții atât de lungi, nu vom putea finaliza la timp. Mai avem încă uh, foarte multe de făcut. Uh, vă rog foarte mult să nu mai faceți declarații de 5 minute, pentru că nu vom avea timp de răspunsurile domnului Aren. Vă rog să puneți întrebările pur și simplu. Și atât. Doamna Deli. Euh, Mulțumesc, doamnă președintă. La început ne-ați vorbit de capital uman. Lucru este capital într-o viziune regională. Cum ajungem să facem în așa fel ca mâine uh, bună starea și calitatea vieții locuitorilor să se afle în centrul acestei politici regionale? De asemenea, ați arătat că unele programe funcționează, ați vorbit de IRPAC, de exemplu, de proiecte care trebuie sprijinite și pe care trebuie să le regăsim în programarea viitoare. Apoi ați vorbit de creștere. Eu sunt într-o regiune, așa numită Île-de-France, care este o regiune bogată, în schimb, aici domnește uh, cea mai cruntă inegalitate socială. Și cum vedem noi aici creșterea? În avem rapoarte privind capitalul uh, uman, dar nu în ce privește indicatorii. Voi mai reveni la două lucruri, asupra două lucruri, domnule Anăr. Voi reaminti marea prioritate pentru politicile regionale este eficacitatea energetică. Două mari provocări, provocarea socială și cea legată de mediu. Da, va trebui să fim curajoși pentru că va trebui investit și va costa foarte scump. Deci să avem imediat uh, o concepție pe termen lung și mai ales să ne gândim la generațiile viitoare, copiii și nepoții noștri. Dacă vorbim de acest lucru, trebuie să reflectăm asupra ceea ce numim asistența tehnică. Trebuie să ne gândim de pe astăzi la noi eh, sisteme financiare, să nu așteptăm 2013, viitoarea programare se face imediat. În sfârșit ați vorbit de condițiile unui adevărat succes. Aceste condiții sunt investițiile pe termen lung, dar care eh, folosesc absolut, pun în joc toți actorii. Reamintesc că trebuie să ne gândim local pentru a gândi global. Și să vedem care este rolul orașelor astăzi. Cum se face că unele regiuni, în Franța, e una singură care beneficiază de fonduri europene și celelalte nu. Eu cred că unul din uh, motoarele cu adevărat strategice este o uh, concepție locală pe care deocamdată încă nu reușim să o avem și aș vrea părerea dumneavoastră concretă. Ați spus fiecare stat trebuie să aibă prioritățile sale. Bun, dar cine le fixează, noi sau statele? Și ce criterii? E vorba de schimbările climatice, e vorba de inegalitatea socială, de sărăcie, etc. Și aceste criterii trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. În al doilea rând, trebuie să vedem care sunt actorii pe care îi implicăm aici pentru a ajunge la soluții care să fie credibile, durabile și eficace. Vă mulțumesc. Tremopoulos, please. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului director general pentru prezentare și prezență și aș avea o observație de făcut. În capitolul 3, raportul 5 privind coeziunea economică și socială și privind abordarea integrată, mai precis, paragraful 12 se vorbește de întărirea strategiei de planificare pe calea unui parteneriat întărit și a unui strâns dialog între Comisie, statele membre și autoritățile regionale și locale. Adică, în engleză, după caz și când spunem după caz sau acolo unde e necesar în funcție de fiecare, dacă spunem asta, lăsăm o marjă de manevră. Regulile în materie de parteneriat nu mai apar ca atât de constrângătoare, atât de obligatorii noi am vrea ceva obligatoriu în cadrul dezvoltării parteneriatului. Dar asta doriți și dumneavoastră? Mulțumesc. Marcus Piper are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă. Am o întrebare de pus privind condiționalitățile sau variabilele, indiferent ce numele dăm, Aș vrea să vă confirm acest lucru. Fără un proces uh, administrativ corect, fără o bună legislație, de banii ăștia se va alege praful. Și aș avea următoarea întrebare privind uh, realizarea rapoartelor de control. Aici statele membre se tem că lucrul acesta poate să creeze niște practici suplimentare. N-am înțeles prea bine nici sistemul în ce mă privește. Dumneavoastră dați prea multe, conferiți prea multe răspunderi statelor membre. Această acreditare ar trebui să o facă Comisia și să provină dintr-o incintă europeană. Și atunci va trebui să se înțeleagă că în acest fel eu o să am mai multă libertate ca altădată și voi fi descărcat de birocrație. Dacă această idee își face drum, ea va fi mai ușor acceptată. Trebuie uh, ca procesul de control, dumneavoastră a zis că trebuie să revină statelor membre sau poate am înțeles eu prost. Anul 2020, altceva. Rezultatele pe care le așteptăm atunci, aceste obiective, spuneți că sunt puțin prea lax formulate. E adevărat că nu putem să pornim de la indicatori. Atunci cum doriți să lucrați? vom face o mare rezervă în față de 2020 sau vor exista totuși niște indicatori pe aici, pe acolo, care să ne spună ce trebuie să respectăm. Și atunci noi vom reacționa în consecință și vom obține fondurile. Așa ca la Lisabona conform tratatului 85% sau uh, până la urmă căpătăm totuși un alt procentaj. Lucrurile acestea încă nu le-am înțeles prea bine. Mulțumesc. Domnul Angurakis. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. O observație și o întrebare. Mai întâi, până în prezent, Nimeni nu ne-a convins de faptul că obiectivele strategiei 2020 vor duce la o convergență în ce privește coeziunea. <clears throat> Nu m-a convins nimeni, nici domnul Aner. N-am să cred niciodată că într-o bună zi regiunile vor ajunge toate la același nivel. Întrebarea. Domnul Lanel știe că există diferite rațiuni pentru care în trecut unele programe nu au fost implementate. Când dânsul afirmă că în 2011 va exista o bază juridică pentru obiectivele 2020 și pentru eligibilitatea programelor, de altfel se vorbește de puține programe și puține obiective, toți vrem rezultate. E sigur asta. Dar întrebarea mea, în cadrul vechilor programe care sunt încă în desfășurare, de ele ce o să se aleagă? A doua întrebare. După părerea Comisiei, va exista în cadrul eligibilității programelor care să nu fie absorbite de strategia 2020 și care să poată contribui la dezvoltarea regiunilor? Acest tip de program va fi eligibil sau nu? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă leg de un element evocat domnul Aner. E vorba de fondurile structurale uh, folosite pentru eficiența energetică. Acest uh, program a fost unul dintre cele mai de succes din uh, ultimii ani. Aș dori să poată fi extins și în următoarea rundă de programare financiară pentru fondurile structurale, pentru că mii și mii de case au beneficiat despre acest proiect. Extinderea acestui program ar trebui extins nu doar în timp, dar și pentru alte uh, tipuri de locuință. Mm, pentru locuințele sociale în special. Pentru că tocmai uh, aceste persoane uh, au dificultăți materiale și uh, extinderea perioade de programare pentru acest uh, proiect uh, și uh, pentru locuințele sociale ar fi un lucru foarte important. Domnule director general, aveți cuvântul să răspundeți. Thank you very much, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep cu uh, domnul Van Nistelrooy. Într-adevăr, sunt de acord. Orice schimbare trebuie să aducă și ceva pozitiv pe teren. Trebuie să avem în vedere beneficiarii ultimi și de acesta vorbesc despre uh, analizele de pe teren. Avem nevoie de o dimensiune teritorială limpede. Este de asemenea adevărat că această dimensiune teritorială poate să depindă atât de probleme, cât și despre dimensiunile regiunilor sau țărilor vizate. În anumite regiuni, poate că ar fi uh, mai înțeles să ne adresăm uh, un nivel subregional. Așa cum știm, sunt probleme care uh, pot fi abordate la nivel multiregional sau transnațional, însă avem instrumentele pentru a ne ocupa de așa ceva, avem și programele pentru a face aceste lucruri și ar trebui să procedăm ca atare. În următoarea perioadă trebuie să ne orientăm mai mult spre managementul descentralizat. Sunt foarte de acord. Dar, dragă doamnă Mănescu, aici mai intervine ceva. Trebuie să ne asigurăm că nivelul regional și local pe care dorim să-l implicăm mai mult în proces are și capacitatea necesară să joace un rol activ în managementul de proiect. Acum, domnule Van Nistelrooy, spuneați că sunt uh, cam optimist în ce privește schimbările, modificările de program. E limpede că, practic, cu foarte puține excepții, toate programele sunt implementate, multe programe. Unele programe, ca să nu exagerez, au alocat deja aproxim 90, aproximativ 90% din fonduri dar există și programe care nu și-au alocat toți, toate fondurile, toți banii. Iar unele programe, a, programe au alocat fonduri pentru priorități, dar își dau seama acum că cererea pentru măsurile propuse sub aceste priorități este mai mică decât ceea ce au anticipat. Acest lucru e evident în anul acesta și probabil va fi valabil și pentru anul viitor. Vor trebui reconsiderate programele inițiale. Iată de ce mă aștept la modificări de program. Ce aș dori să evit este ca această modificare de program să nu o ia raznă. Adică din preocuparea de a absorbi toți banii, cineva să se lanseze în proiecte care sunt mai puțin relevante pentru regiuni. Trebuie să continuăm să fim foarte atenți și la calitatea proiectelor uh, și uh, la domeniile la care acestea se referă. Mai există o categorie de regiuni în Europa care încă au nevoie de multe investiții de infrastructură, iar acest lucru trebuie dus la bun sfârșit, atât acum cât și în următoarea perioadă de programare. Însă, ca o regulă generală, am dori ca împreună cu regiunile să avem în vedere factori cum sunt investiția în capitalul uman și social, abordări inovatoare, nu neapărat în sensul tehnologic și de a avea câte un Silicon Valley în fiecare regiune, ci pur și simplu de a folosi noile tehnologii dezvoltate altundeva. Poate fi vorba de metodologie sau de o abordare diferită și de a, fi fol- a o folosi pe aceasta într-un nou context, în scopul dezvoltării regionale. Trebuie să vă spun că nu știu să existe vreun program din această perioadă de programare care să nu fie preocupat, care să nu aibă această dorință de a ameliora folosesc poate un cuvânt nepotrivit, dar care să nu aibă în vedere competitivitatea, care să nu folosească potențialul existent în regiuni. Și aceasta pentru a stimula dezvoltarea. Dar acest lucru adesea înseamnă o ameliorare a poziției competitive a respective regiuni. Doamna Manescu, ați menționat programul Erasmus. Permiteți-mi să spun în mod foarte clar unde ne aflăm în momentul de față cu acest program Erasmus. Într-adevăr, ați auzit acest lucru de mai multe ori, o idee bună pe care dorim să o consolidăm. În al doilea rând, ce facem acum? Ei bine, încercăm să aflăm ne aflăm la un punct de plecare și nu să trimitem deja oamenii să călătorească în stânga și în dreapta. E vorba de aleși local, local care se află sub constrângeri destul de importante în regiuni. Și o altă dificultate în implementarea programului este se referă la traducere și interpretare, pentru că nu ne putem aștepta ca un ales local să uh, înțeleagă și să poată vorbi uh, o sumedenie de limbi străine. Ceea ce facem pentru moment și ceea ce vom face ca punct de pornire pentru a demara mm, programul este o școală de vară sau una de iarnă sau poate amândouă, în care la care vom invita persoane din regiuni și de la autorități locale pentru a se reuni în afara granițelor țărilor, într-un mediu diferit, întâlnind colegi din alte țări, pentru o perioadă limitată în care pot să planifice, uh, în care să aibă contacte pur și simplu cu omologilor, în care pot învăța despre regiunea gazdă în care se află și vom încerca să uh, activăm puțin lucrurile la nivelul acestor regiuni gazdă. Sper să avem un sistem prin care o persoană să poată participa la două sau trei astfel de evenimente. Și vom uh, utiliza aceste evenimente pentru a oferi informații practice și mai ales pentru a le permite acel networking. Să învățăm, pe de altă parte, cum să uh, facă anumite lucruri în materie de dezvoltare regională. Sunt în contact deja cu regiunile pentru a vedea cine e interesat să organizeze prima asemenea, primul asemenea eveniment uh, întreg procesul va demara anul viitor. Prima școală de vară va avea loc așadar anul viitor. Cândva la sfârșitul lunii august, de unde și termenul de școală de vară, în aceste perioade există uh, capacitate uh, locativă chiar în, în sânul universităților pentru asemenea uh, grupuri largi unde să putem organiza seminarii, mese rotunde, discuții, sesiuni plenare și așa mai departe. Iată în ce privește Erasmus. Acum, foarte pe scurt, pentru că doamna președintă mi-o solicită, dar cu siguranță nu e uh, singura dată în care ne întâlnim în săptămânile care vin. Doamna Deli, Într-adevăr, uh, Europa 2020 este o strategie care, în mod explicit, abordează incluziunea socială. Creșterea inclusivă, cum spunem noi. Unul dintre obiectivele sale este această creștere inclusivă și Trebuie să fim foarte atenți la o serie întreagă de măsuri. Și, într-adevăr, capitalul uman și capitalul social joacă un rol foarte important și aici. Adesea, aceste chestiuni nu pot fi abordate decât la nivel local, într-o regiune restrânsă. Firește, nivelul local și orașele îndeose vor juca un rol foarte important în pregătirea textelor asupra cărora lucrăm astăzi. Și dorim să accentuăm aceste aspecte de dezvoltare locală și urbană pe care le-ați evocat. Domnul Tremopulos, abordarea tip parteneriat, din punctul meu de vedere, trebuie să fie constrângătoare. Asta nu înseamnă că de fiecare dată trebuie ca aceiași parteneri să colucreze, ci cred că toate nivelele de guvernanță trebuie implicate într-un fel sau altul, în mod activ, în dezvoltarea strategiei globale mai întâi pentru a o defini și apoi, cu siguranță, uneori, nivelul local va fi cel mai în măsură să abordeze problemele. Apoi, uh, nivelul macroregional va fi cel însăcinat cu cooperarea, fără îndoială. Însă, în oricare ar fi situația, abordarea tip parteneriat pentru mine este ceva fundamental pentru politica noastră. Și probabil cel mai mare avantaj pe care politica noastră poate să-l ofere în comparație cu multe alte politici. Domnule Piper, cred că suntem cu toții de acord. Vom avea nevoie de condiționalitate. În ce privește acreditarea uh, auditului, nu sunteți primul care îmi spune că ne pregătim pentru dureri de cap teribile. Săptămâna aceasta voi avea o reuniune cu DG Buget și cu autoritățile administrative din statele de ce? Tocmai pentru a discuta cu calm și a aduce toate precizările necesare. Dacă la finele acestei întâlniri vom putea rezolva problemele, va trebui să decidem care este calea cea mai adaptată. Calea propusă de comisie, calea regulamentului financiar, cea care fusese prevăzută pentru simplificare. Va trebui să vedem totuși dacă nu există și alte soluții. În ce privește obiectivele Europa 2020, uh, deși discuțiile sunt încă pe rol, pentru moment nu am prevăzut uh, acel marcaj despre care vorbiți. Uh, la nivel UE vom avea 50-20 de priorități tematice, probabil. iar acest lucru va trebui supus uh, unui principiu de creștere inteligentă. Vom discuta apoi cu dumneavoastră și uh, veți putea să ne oferiți opinia dumneavoastră și în cele din urmă să decideți în calitate de uh, în uh, cadrul codeciziei. Iată cum văd eu lucrurile. Apoi, pentru diversele programe sau pentru fiecare stat membru, regiune, după caz, vom insista asupra faptului că fiecare va trebui să selecționeze din această listă de 15-20 de priorități acelea pe care doriți să vă concentrați. Uneori poate fi vorba de 2-3 priorități, altă dată 5 sau 6. Totul va depinde în cele din urmă de banii care vor fi puși la dispoziție. Iată ideea de plecare pentru moment, în ce privește selectarea priorităților. Credem că statele membre și regiunile trebuie să fie cele care decid potrivit subsidiarității. Da, subsidiaritate, dar într-un proces de dialog și de schimb. Foarte pe scurt, în ce privește convergența, domnule Angurakis, potrivit statisticilor, da, există convergență, dar e un proces extrem de lent. Aș minți dacă v-aș promite că după următoarea perioadă vom fi într-o situație în care toată lumea e la același nivel, însă obiectivul este să aducem regiunile cât mai aproape unele de altele ca nivel de dezvoltare. E unul dintre motivele principale pentru care, în perioada viitoare, la fel ca și în cea curentă, va exista un accent puternic în ce privește alocarea susținerii financiare la nivel UE în acele regiuni care sunt cele mai defavorizate, care au cele mai mari probleme de dezvoltare. însă progresul e lent. În ce privește programele încă neimplementate, uh, ne aflăm într-un punct în care vedem cu autoritățile locale și regionale dacă mai există vreo șansă ca aceste programe să fie implementate pentru moment. Ni s-a spus mereu da, da, da, însă progresiv ajungem la faza în care Trebuie să ne întrebăm și trebuie să întrebăm regiunile vizate dacă uh, e just să ținem acești bani blocați ca rezervă pentru niște programe care e foarte probabil să nu mai fie implementate. Pentru moment avem însă suficient de multe uh, programe cu probleme la demaraj. Eh, în privința eficienței energetice, credem cu toată tăria că în anii uh, care urmează va fi un subiect foarte important pentru că este un domeniu în care uh, se cer investiții relativ mici și pute, uh, se poate obține un efect foarte puternic prin economisirea energiei, prin micșorarea emisiilor de oxid de carbon și acest, aceasta poate fi o contribuție foarte importantă la creșterea uh, globală. Desigur, cum am făcut și în această perioadă, împreună cu colegii noștri din alte domenii, din domeniul educației, de pildă, va trebui să vedem cum se poate cel mai bine aborda problema acestor oameni care sunt excluși din punct de vedere social. Problema mea, chiar pe termen lung, chiar dacă avem, să spunem așa, o gândire economică foarte egoistă, în, chiar în din clipa în care abordați o perspectivă pe termen lung, trebuie să ne dăm seama că e vorba de o situație inacceptabilă și nesustenabilă. Pentru că uh, atunci când 120 uh, de milioane de oameni trăiesc sub nivelul uh, de pragului de sărăcie sau în condiții de neincluziune socială, potențialul de tensiune uh, de generare de tulburări este de asemenea dimensiuni încât chiar pe uh, termen scurt trebuie să vedem că și din perspectivă economică această situație este cu totul inacceptabilă. M-aș opri aici, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată ă, cer scuze pentru întârziere. Da, ă, mai este puteți trimite secretariatului uh, acest studiu uh, la care v-ați referit? Pentru că trebuie să cunoaștem starea actuală de lucruri și istoricul dezbaterii pentru a atrage atenția și comisetului regiunilor. Da, sigur, cu plăcere atunci ne vom mai întâlni și vom mai discuta probleme specifice. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să continuăm lucrările noastre. Mai avem 5 minute pentru fiecare dintre cele două rapoarte care au mai rămas de prezentat. Voi da cuvântul autorilor, deci, și vom stabili data limită de depunere a amendamentului. Nu avem timp de alte discuții. Atunci o voi ruga pe Roza Estaras Feragut să ne prezinte raportul uh, privitor la dezvoltarea unei politici maritime integrate. Mulțumesc foarte rapid. Sobre un Este vorba de un raport privind un regulament care prevede necesitatea de a concepe un proces pentru a permite abordarea intersectorială privind politica maritimă, eh, transport maritim, energetic, eh, pescuit. E vorba, deci, de zone maritime, puncte importante de implantare și de export, de asemenea destinații turistice importante ca raportor, uh, în calitate de raportor pentru aviz, cred că ar fi bine să avem un concept de politică interioară, fiind vorba de o exploatare, de posibilitățile pe care ni le oferă marea. Noi am propus un anume număr de amendamente. Amendamentele merg în următorul sens, în următoarea direcție fondurile. 50 uh, de milioane de euro. Uh, suntem de acord asta pentru 2013, dar pe viitor uh, ar trebui ca această finanțare să se continue pentru a consolida acest proces al unei politici maritime integrate. Începând cu 2014, ar va avea loc, ar un forum și atunci fonduri mai importante sau mai puțin importante care să permită ca statele membre să poată participa la tot acest lucru în acest proces, pentru că ele sunt cele care stabilesc politica de dezvoltare. Și se va putea în felul acesta asigura și o continuitate. Apoi amendamente uh, Eh, referitoare la un echilibru regional în momentul atribuirii fondurilor disponibile, pentru ca să existe o repartiție egală pentru diferite mări, cum ar fi Mediterana, Marea Nordului, etc., trebuie să uh, asigurăm ca aceste amendamente să aibă drept obiect supervizarea programelor și apoi amendamente privind fondurile destinate unor țări terțe. Aceasta va fi o problemă, căci aceste țări vor fi și ele implicate într-o zi. Mulțumesc! Dragul meu coleg, așa cum am spus, nu avem timp să ascultăm pe raportorii din umbră, toate comentariile pe care dorit să le faceți astăzi. Vă rugăm să le trimiteți direct doamnei Estera ehm, și 3 martie va fi data limită, deci trimiteți doamnei Estera Sferagut. Pentru punctul 13, Luis Paulo Alves, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, la acest punct atât de important, uh, aș fi dorit să amintesc faptul că uh, există și alte aspecte de care se ocupă alte comisii. Trebuie să vedem cum vor fi dezvoltate aceste servicii pe viitor de către statele membre și unul din punctele cheie mm, este în ce fel putem atinge cel mai bine obiectivele pe care ni le-am fixat pentru viitor, care va fi contribuția noastră la creșterea ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană și în ce fel vom putea obține un impact masiv asupra ocupării forței de muncă, coeziunii teritoriale. Toate aceste acțiuni urmează să aibă un rol important și date fiind mai ales diferențele uriașe dintre statele membre și diversitatea de aspecte, trebuie să utilizăm principiul subsidiarității și să ne asigurăm că populația beneficiază de uh, servicii de calitate bună, uh, să difuzăm bunele practici, astfel încât să se poată evita tentația de a uh, armoniza orbește diferențele dintre noi. Dacă statele membre sunt în curs de a descentraliza activitățile, serviciile de interes general, atunci trebuie ca aceste măsuri să fie însoțite de o finanțare corespunzătoare pentru ca serviciile sociale să nu fie victima reducerilor bugetare. Aceste servicii de interes general constituie o, o plasă de protecție pentru uh, Uh, cetățeni și nu trebuie să, uh, pentru acei cetățeni care nu își pot permite accesul la servicii private și uh, în unele regiuni, ca, cum ar fi Madeira, în Portugalia, aceste servicii au parte de dificultăți importante de pildă, uh, pe o mică insulă din Azore, oamenii în vârstă nu au aceleași posibilități de acces la serviciile spitalicești ca cei de pe continent și trebuie să acționăm într-un fel specific, ținând seama de diversitatea de condiții. Știm cu toții că uh, există sectoare afectate uh, Uh, care sunt uh, protejate bine în actualul sistem, dar trebuie să ținem seama și de faptul că trebuie respectată libertatea statelor membre în a alege uh, care este modalitatea cea mai bună de a-și apăra propriile servicii sociale de interes general și vă stau la dispoziție, mă interesează sugestiile dumneavoastră. Mulțumim, Luis, spune președinta. Ce putem face Eh, este să îndreptăm toate aceste propuneri direct către domnul Luis Paulo Alves eh, și să fixăm data de 12 martie pentru depunerea amendamentelor. Cu acesta eh, încheiem lucrările noastre de astăzi. Ne vom întâlni pe 21 martie, peste 3 săptămâni, și apoi pe 22 martie. Dragi colegi, am putea avea mai mult timp pentru uh, discuții, dacă ați face comentarii mai scurte, mai concise, să ne limităm la două minute ar trebui și unii dintre noi au vorbit mai mult de cinci minute, așa că alții nu au mai avut timp să ia cuvântul. V-aș ruga să vă gândiți la acest, uh, această modalitate de a vă pregăti contribuțiile. Vă mulțumesc foarte mult tuturor!